Good morning. I ask everybody if uh, you... Bună ziua, vă rog frumos să luați loc ca să putem să începem seminarul. Uh, good morning everybody. Uh, my name is Ines Zuber. Bună ziua, mă numesc Ines Zuber, sunt vicepreședinte a Comisiei de Ocupare din Parlamentul European și voi vorbi în portugheză, dacă îmi permiteți. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la acest seminar în comun organizat de Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale și ă, de cele patru agenții care se ocupă de ocupare și de afaceri sociale în Europa, pentru că dorim să discutăm despre modelul social european, un factor indispensabil pentru competitivitate. Astăzi ă, urăm bun venit la acest seminar tuturor participanților. Deja am mai organizat uh, asemenea seminarii uh, în urmă cu ceva timp. Ultimul a fost organizat uh, în 2011. <laughs> Și am discutat despre provocarea pe care reprezintă uh, găsirea locurilor de muncă pentru tineri și ce putem să facem pentru a-i ajuta în ceea ce privește corelarea dintre sectorul educației și piața muncii. Și am vorbit și despre nevoia de a crea mai multe locuri de muncă pentru tineri, în primul rând, în cadrul acestui fenomen pe care noi le-am uh, definit tineri fără educație și fără uh, niciun fel de calificare. Noi am încercat să ne dăm seama uh, ce pot să facă agențiile în domeniul ocupării peste tot în Uniunea Europeană. Și cu dezbaterea de astăzi vom încerca să relansăm discuțiile în același spirit, evidențiind um, sinergiile care pot să fie găsite între cele patru agenții. Astăzi vom discuta despre modelul social european. Urez bun venit imediat domnului ministru Valeriu Lazar, ministru al economiei în Republica Moldova. Dumnealui va fi unul dintre uh, participanții la uh, uh, panel. De asemenea, urez bun venit directorilor celor patru agenții, Kristen Letmaier de la CDFOP, Menendez Valdes de la Eurofond Fund. Cred Stasidlașec și uh, Madeleine Șerban. Vreau să îi rog pe toți participanții la acest seminar să-și aducă aminte că ați primit o uh, un uh, buletin pe care sunteți rugați să îl completați. Este un fel de schemă de evaluare. Acum dau cuvântul imediat lui Christian Letmaier, care este director al CDFOP și care va vorbi în numele celor patru directori, a celor patru agenții. Dragi colegi, în numele celor patru agenții, Vreau să-i mulțumesc doamnei Beres, doamnei Zuber și tuturor membrilor Comisiei de Ocupare pentru organizarea acestui seminar astăzi. Vreau de asemenea să adresez mulțumiri uh, domnului um, Praț Monet, precum și domnului ministru al economiei din Moldova, domnul Lazar, domnului Becker, doamnei Gönz, doamnei McIntyre, domnului Convithen, care este director general al CEMET, doamnei uh, fischbach pittel care este secretară generală a EPSU, și, bineînțeles, domnului uh, Regu, care uh, vine de la uh, biroul uh, de consiliere uh, pentru politici europene. Vom discuta despre investiții sociale, securitate socială, flexicuritate, politică în domeniile ocupării, toate aceste concepte și ideologii care uh, constituie identitatea Uniunii Europene și care ne diferențiază de partenerii noștri, mai ales de uh, Statele Unite. Președintele Comisiei Barroso a subliniat faptul că dialogul social este partea uh, esențială a modelului social european. Astăzi, mai mult ca niciodată, Uniunea Europeană trebuie să-și evidențeze această componentă socială, așa cum arată uh, modelul de dezvoltare din uh, țări precum Germania nu este un impediment, ci mai degrabă un motiv de creștere economică. Însă competitivitatea sustenabilă depinde foarte mult de investițiile pe plan social și în sistemul de protecție socială. Prin urmare, de aceea am ales astăzi așa un titlu pentru seminar. Nu vrem să uh, reafirmăm ce este evident, ci să îl evidențiem. Cele patru agenții, prin simpla lor existență, arată faptul că Uniunea Europeană uh, ține foarte mult la această chestiune, îi pasă de constituirea modelului social. Eurofond și CDFOP au fost înființate în 1975 și au fost primele agenții în acest domeniu. Aceste agenții sunt conduse de către un consiliu tripartit, astfel încât partenerii sociali să se bucure de uh, implicare și să participe la luarea deciziilor. Noi ne dorim să arătăm în ce fel agențiile contribuie la conceperea politicilor în domeniul ocupării și în domeniul social în Uniunea Europeană. Astfel, Uniunea Europeană uh, este mai apropiată de cetățeni și cetățenii la rândul lor pot să se identifice mai mult cu idealurile europene, pentru că știți că pe vremuri de criză în multe țări scepticismul a crescut și acum putem să îmbunătățim viața cetățenilor europeni. Vreau să îi salut pe colegii de la Comisia de Ocupare și de la agențiile care au coorganizat seminarul de astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate domnule Letmaier. Acum doresc să urez bun venit lui Xavier Prațmune, care este director general adjunct pentru educație și cultură la Comisia Europeană. Am să-i dau imediat cuvântul, astfel încât să ne poată prezinte discursul principal al seminarului de astăzi. Bună ziua! În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc uh, comisiei aceasta, mai ales că până acum doi ani de zile mă implicam foarte mult în uh, activitățile acestuia și mi-aduc aminte cu plăcere de criticile întotdeauna constructive, chiar dacă destul de aprige, care aveau loc în această comisie. Dacă am, de, dacă am avut ceva de învățat pentru viitorul modelului social european este că uh, ocuparea și educația trebuie să meargă mână în mână. Iată de ce pentru mine este atât de important să mă aflu astăzi aici. four agencies that deal with the core of the European social model. Trebuie să ne ocupăm de uh, miezul modelului social european. Și cred că uh, prezența agențiilor astăzi aici este un exemplu excelent în acest sens. Agențiile ne vor uh, ajuta să avem uh, din ce în ce mai multe politici bazate pe probe dintr-un Uh, pentru că au o experiență foarte mare în acest domeniu. Of aspirational statements which is comfortable but not so useful. And lastly, I think și încă ceva. Cred că este absolut uh, genial faptul că ați uh, oferit acest, ați dat acest titlu seminarului. De ce? Pentru că esența modelului social european nu este aceea că dialogul e bun, că protecția socială e bună, ci, din potrivă, că sunt esențiale pentru dezvoltarea europeană. Deci, dacă vrem ca modelul social european să fie, într-adevăr, unul puternic, atunci nu trebuie doar să subliniem uh, solidar- solidaritatea în sine, ci trebuie să ne asigurăm că există, într-adevăr, o solidaritate economică în adevăratul sens al cuvântului. Și asta încearcă să facă agențiile. Dați-mi voie să, vă, să fac câteva cu comentarii cu privire la modelul social european în momentul de față, câteva comentarii cu privire la viitor și câteva comentarii cu privire la un aspect care, din punctul meu de vedere, este neglijat în momentul de față. Dar o să vă dau mai multe detalii în cele ce urmează. Dați-mi voie să vă spun că vorbesc în nume personal pentru că nu am autoritatea de a vorbi despre modelul social european în numele Comisiei pe ansamblu. Prin urmare, dați-mi voie să vorbesc despre situația actuală a modelului social european. E absolut evident că toate instrumentele pe care Europa le-a creat în ultimii 50 de ani uh, prin niște extinderi încununate de succes, ei bine, aceste instrumente sunt acum puse sub semnul întrebării din pricina uh, crizei financiare. Există acum uh, constrângeri financiare care scad, practic, uh, cheltuielile sectorului public, care cheltuieli scăzute sau economii la nivel de uh, investiții publice se reflectă în special în sistemele de protecție socială. Prin urmare, iată, asta trebuie să înțelegem în momentul de față. Nu trebuie să vorbim din pricina aceasta, acestei situații decât despre limitările căr- cărora le suntem expuși. Și în primul și în primul rând, aceste limitări sunt constituționale. Uh, cetățenii europeni își doresc un rol bun pentru Europa, dar un, își doresc un rol limitat pentru Europa. Să nu uităm că Curtea Constituțională germană a spus că, da, politicile europene sociale sunt compatibile cu uh, Constituția germană, dar cam atât. Nu au dreptul să depășească limitele impuse de către, Consit, de către Constituție. Prin urmare, iată, trebuie să asigurăm, să ne asigurăm că găsim acele politici pot, potrivite care să îi convingă pe cetățeni că Europa poate contribui într-o manieră eficientă la uh, proliferarea modelului social european. Și tocmai de aceea trebuie să analizăm cele trei obstacole în calea politicilor modelului uh, social european. În primul și în primul rând, uh, politicile în sine. Haideți să vedem. Dacă luăm uh, energia și dacă încercăm să creăm o politică de securitate energetică, trebuie să ai mai întâi de toate o analiză uh, complex a realității, a aspectelor tehnice, o discuție de asemenea cu privire la ambițiile europene și ambițiile naționale. Asta e la ordinea zilei în Uniunea Europeană. Atât dacă ne uităm la modelul social european, bine, toate lucrurile acestea trebuie să fie făcute, dar mai mult decât atât, Trebuie să se țină cont de valorile puternice culturale și naționale, trebuie să, fie, să se țină cont de ideologii, de credințe politice, etc. Toate aceste constrângeri, care nu sunt neapărat tangibile, dar sunt real, reale, sunt uh, greu de rezolvat. Politicile sociale au drept ambiție bună starea, dar, uh, bineînțeles, realitățile politice și ideologice nu trebuie să fie uh, eliminate din ecuație în momentul în care creăm aceste politici. Dar, în al doilea rând, să nu uităm că factorii interni ai societăților noastre sunt uh, cei care determină modelul uh, social pe care îl alegem. Pe lângă aceasta, criza din globalizare cere din ce în ce mai multă protecție socială la nivel european și la nivel european, la nivel uh, mondial. Dacă vorbim despre mondialul, modelul social uh, european, ne dăm seama că acest model uh, social european se bazează pe o idee foarte simplă care este poate lăsată la o parte de cele mai multe ori. În momentul în care Uniunea Sovietică, uh, China au decis să intre în economia mondială, uh, ei bine, forța de muncă la nivel mondial s-a dublat dintr-o dată la 3 miliarde. Iar lucrul acesta este o explicație clară a motivului pentru care sustenabilitatea modelului social european este acum uh, sub semnul întrebării. Există aceste presiuni din afară. Dați-mi voie să spun faptul că structurile sociale se modifică, se modifică la nivel intern, din pricina tendințelor demografice, din uh, pricina prevederilor privind bunăstarea care ajung la maturitate acum. Dar uh, sistemele de protecție socială naționale sunt în continuare uh, constituite în jurul unor uh, unor factori deja uh, învechiți, precum uh, tendințe demografice stabile, familie stabile, etc. Deci, iată, avem o Uh, tensiune care se creează între demografie între și uh, sistemele noastre și structura sistemelor noastre uh, de protecție socială și, prin urmare, iată, e greu să găsim o, un răspuns european în tuturor acestor provocări. Un al treilea obstacol care este adeseori lăsat la o parte, nu pentru că nu îl înțelegem, ci pentru că nu înțelegem impactul, este tocmai uh, factorul reprezentat de diversitate. Suntem 28 de state diferite. Dacă ne uităm la structura demografică, dacă ne uităm la ratele șomajului, ratele șomajului în rândul tinerilor, etc., la toți acești indicatori esențiali ne dăm seama că există diferențe dramatice între state. E o iluzie să credem că putem avea politici uh, eficiente uh, care să stea la baza modelului social european și care să se aplice la fel în absolut toate statele membre. E important să eliminăm această, acest pericol acest pericol al creierii unei soluții pentru toți. Pentru că aceste soluții pentru toți nu, nu există, nu pot exista. Aceasta este o mare provocare cu care ne vom confrunta pe viitor și anume diversitatea. Natura politicilor sociale, globalizarea și evoluția internă a modelelor noastre de protecție socială și uh, de asemenea creșterea numărului uh, de state membre, ei bine, toate aceste aspecte sunt esențiale și trebuie să fie luate în considerare dacă e să ne uităm la să, să avem un viitor prosper la nivel european. Haideți să vorbim acum despre viitor. După toate problemele pe care le-am menționat, despre toate obstacolele și limitările, bineînțeles, că uh, pot fi scuzați cei care susțin că modelul social european nu este neapărat plin de conținut. Cum putem să avem o Europa care vorbește cu o singură voce atâta timp cât, iată, criza ne lovește pe toți, lovește toate economiile noastre. Dar cu toate acestea, uh, în momentul în care încearcă să iasă din criză, Uniunea Europeană trebuie să găsească un să-și găsească un rol social și un, stro, un uh, rol mai puternic din punct de vedere social decât a avut în trecut. Și asta pentru că costurile neefectorii de investiții în uh, politicile sociale potrivite, în capitalul uman, în uh, capacitățile și abilitățile angajaților, e bine, acest cost este mult prea mare, este chiar imposibil de uh, suportat pe termen termen lung. Dar vestea bună este aceea că cetățenii europeni, oricât de sceptici ar fi în legătură cu Europa și instituțiile europene, știu prea bine că modelul socialul modelul social european este cel care îi unește între ei. Dacă îi cetă- între pe cetățenii europeni din Riga până la Atena, ce așteaptă de la autoritățile publice în această perioadă de criză, care este cea mai mare provocare a societăților noastre, ce poate face Europa, răspunsul pe care îl veți primi e cu siguranță similar. Trebuie să-i țină, să păstreze locurile de muncă, să combată sărăcia, să întărească sistemele de protecție socială, să ofere adulților uh, educația și formarea de care au nevoie în secolul 21. Deci, uh, trebuie să existe un rol pentru Europa. Care este uh, însă acest rol? Bine, soluțiile cu greu pot fi găsite, răspunsurile cu greu pot fi găsite, însă inter, integrarea europeană uh, crește în timpurile de creștere economică crizei. Acum, Comisia Europeană își propună, își propune să sporească credibilitatea Uniunii Europene. Vom avea în curând o nouă Comisie Europeană și cu sigură, eh, siguranță noua Comisie Europeană va încerca să vină cu un program care să ofere toate răspunsurile la întrebările acestea ce se pun cu privire la modelul social european. E greu, dar nu imposibil, pentru că uh, Comisia Europeană este cea care poate să explice atât autorităților naționale cât și uh, diferiților actori importanța reformelor sociale, reforme sociale care ar putea duce la creștere economică durabilă. Și la acest nou problem, program al Comisiei vor com, contribui și cele patru agenții. Uh, în încheiere, dați-mi voie să vă spun uh, de ce trebuie să facem mai mult într-un domeniu care deja se află pe ordinea de zi a Uniunii Europene, dar uh, de ce Uh, trebuie să, să facem mai mult așadar în domeniul educației și a abilităților. Și Parlamentul European trebuie să facă mai mult în acest domeniu. A, a, educația și formarea trebuie să fie în prim planul politicilor viitoare. De ce? Pentru că acestea sunt uh, esențiale pentru creșterea economică, pentru competitivitatea europeană, pentru crearea de locuri de muncă, pentru coeziune socială, pentru echitate. De fapt, este singurul, uh, singura strategie care ne poate ajuta să ieșim din criză. Doar prin cunoaștere vom putea să determinăm, să creăm capacitatea Europei uh, de a-și păstra, de a-și proteja modelul său social. În domeniul uh, educației Acum situația este una caracterizată prin transformare, deci haideți să folosim această oportunitate care ne stă la dispoziție pentru a îmbunătăți sistemul. Uh, de un secol încoace, modul în care oamenii învață sau predau nu s-a schimbat. Dacă uh, evaluăm formarea unui chirurg în 1913 și, evalua, și formarea unui chirurg în 2013, ne dăm seama că, practic, abilitățile inoculate sunt aceleași. Dacă punem un uh, profesor din 1913 să predea unei clase din 2013, ei bine, acest profesor se va descurca de minune. Dar trebuie să ținem cont uh, că uh, a venit uh, acum momentul unei schimbări. De ce? Pentru că situația s-a schimbat. Avem o nouă tehnologie, avem noi instrumente la dispoziție și toate acestea trebuie să fie incluse, practic, în procesul de educare. Trebuie să ajutăm pe oameni să învețe mai bine, mai mult. Eu vin din, din Spania și în Spania, până în, până în urmă cu... A, în Spania avem marea operă Don Quixote. Don Quixote putea fi citită cu 460 de ani uh, în urmă, poate fi citită și acum, dar parcă în momentul de față putem citi într-o altă manieră această operă, o, uh, într-o altă manieră care ne va putea ajuta să ne îmbogățim și, pe, și mai mult pe termen uh, lung. Iar noi, la nivel european, vom încerca să ne asigurăm că educația va face parte nu doar din agendele naționale, ci din, și din agenda strategică europeană. Dați-mi voie să menționez patru provocări dramatice uh, patru provocări pe care uh, Uniunea Europeană va trebui să le depășească în domeniul educației. În primul și în primul rând, avem, uh, vom prezenta împreună cu OCDE pe 8 octombrie dovezi clare că în Europa Uh, există un deficit uh, major în ceea ce privește abilitățile persoanelor în vârstă. Există doar state, trei state membre care sprijină uh, dezvoltarea profesională a acestor persoane în vârstă. Japonia este lider la nivel mondial, abia trei state europene reușesc să se apropie cât de cât de modelul japonez. De asemenea, unul din cinci adulți din Europa, asta ne arată studiile noastre, că, care au abilități atât de scăzute încât uh, sunt absolut uh, sau sunt aproape imposibil de angajat. De asemenea, <laughs> știm prea bine că forța de muncă europeană începe să scadă ca număr și tocmai de aceea, iată, trebuie să îmbunătățim abilitățile uh, adulților din Europa. A doua provocare, trebuie să finanțăm investițiile necesare. Un decan de la Harvard a spus că dacă crezi că educația e scumpă, atunci vino în Anglia. Bineînțeles că se pot cheltui mulți bani în educație cu rezultate diferite, dar Comisia a spus și șefii de stat și uh, de guvern au spus același uh, lucru în Annual Growth Survey, că e importantă conservarea investițiilor uh, în educație vedem că, cu toate acestea, că anul acesta 10 uh, state membre și-au redus investițiile în educație. De asemenea, recunoașterea abilităților și calificărilor este importantă. Avem foarte multe instrumente în acest sens la nivel european, însă, cu toate acestea, în continuare nu avem un domeniu în care, un, un spațiu în care ideile, creierele pot circula liber în Europa. Și ultima pro- provocare este aceea că nu exploatăm potențialul tehnologic, nu put, uh, exploatăm uh, potențialul resurselor online care sunt gran, gratuite și care ar putea îmbunătăți accesul la informații și la educație. Dacă le-am folosit pe toate acestea, am putea avea de-a face cu o schimbare a sistemului economic european. Uh, Uh, toate aceste uh, provocări însă nu pot fi depășite de către statele membre de unele singure. Și tocmai de aceea, iată, e nevoie de o, un mai mare rol alocat educației în uh, politicile europene per ansamblu. Și tocmai de aceea, în încheiere, dați-mi voie să vă rog ca în momentul în care vorbim despre viitorul modelului social european, Uh, să nu uităm să vorbim despre educație și, uh, și abilități, pentru că toate acestea pot contribui la prosperitate. Trebuie să luptăm pentru protejarea modelului social european și potențarea acestuia în, deci- în următorul deceniu. Și, bineînțeles, că trebuie să nu uităm faptul că Uniunea Europeană are misiunea de a îmbunătăți uh, prosperitatea cetățenilor prin intermediul unui model care nu se bazează pe ideea greșită că creșterea economică rezolvă toate, uh, toate problemele. Și, de asemenea, trebuie să ne uităm în afara granițelor noastre. Adeseori, uh, Uniunea Europeană tinde uh, să își uh, subestimeze reușitele. Trebuie să înțeleagă însă că modelul său european este un model în, adevăr, în adevăratul sens al cuvântului. Este un model la care aspiră toată lumea. Trebuie să înțelegem că avem un model european care îi determină pe partenerii noștri să se uite în direcția continentului nostru cu mare uh, Uh, cu mare admirație. Și această admirație trebuie să, să fie conservată și pe viitor. Dar pentru a avea acest viitor, iată, uh, glorios, trebuie neapărat să ne gândim la rolul Uniunii Europene uh, în conservarea modelului social european. Nu asta este mm, misiunea mea, ci Parlamentul European și agențiile sunt cele care trebuie să păstreze în viață această dezbatere. Mulțumesc! Obrigada pelas suas palavras. Mulțumim. A fost uh, o intervenție deosebit de interesantă, mai ales când ați afirmat că astăzi trăim într-o lume în care avem multe nevoi și nu ne ocupăm de adevăratele cerințe de pe piața muncii, din păcate, și aceasta este principala provocare. Vom trece acum la discuțiile panelului nostru. Voi da cuvântul celor patru directori și domnului ministru, dar nu trebuie să depășiți patru minute când luați cuvântul, vă rog. Dăm mai întâi cuvântul domnului Cristian Leitmaier, care este directorul CDFOP. Prezentarea dumnealui se numește Pregătirea cetățenilor pentru o piață a muncii în schimbare, reformarea sectorului educației și al formării. Ladies and gentlemen, members of... Doamnelor și domnilor, domnilor și domnilor deputați, CDFOP este Centrul European pentru Formare Profesională. Agenția noastră susține politicile europene, contribuind la punerea în aplicare a politicilor europene în acest domeniu. Nu este vorba doar despre cooperare cu Comisia Europeană, dar și cu statele membre și partenerii europeni, precum și uh, discuții cu toate părțile implicate, fie instituționale, fie de altă natură, în acest domeniu. Comisia a cerut statelor membre să se concentreze pe formarea profesională în uh, domeniul um, politicilor de ocupare. de fapt vizează îmbunătățirea formării profesionale. Evident, unul dintre cei mai importanți indicatori îl reprezintă uh, învățarea și formarea profesională în general. Trebuie însă cunoscute foarte bine care sunt abilitățile și care sunt nevoile pe piață. Dezvoltarea uh, pieței muncii uh, trebuie evaluată în permanență atunci când uh, elaborăm aceste politici de formare profesională. Nevoile de pe piața muncii subliniază importanța mecanismelor de transmitere a um, formării profesionale. Because not only have been Noi nu vrem să spunem doar că avem nevoie de competențe noi și de noi calificări și creșterea pentru aceasta crește, însă statisticile ne arată că și cererea pentru studii medii și calificările aferente va rămâne destul de mare pe viitor. Noi trebuie să oferim uh, calificări și formări de calitate, dar care sunt și relevante pentru piața muncii, pentru că numai astfel tinerii își vor găsi un loc de muncă, vor putea să se integreze și întreprinderile își vor păstra nivelul de productivitate. Toate acestea sunt elemente indispensabile pentru a menține nivelul de competitivitate în Europa. Trebuie să facem eforturi, mai ales la uh, nivel terțiar, nu numai la nivel de studii secundare, așa cum spusesem în trecut. Iată o nouă tendință în această politică. Calitate bună înseamnă că oamenii trebuie să aibă calificări care îmbină atât uh, um, cunoștințe în domeniu, deci pentru a fi bun profesioniști, dar și cunoștințe generale, astfel încât ei să poată să-și mențină locul de muncă sau, în cazul în care pierd, să poată să-și găsească un nou loc de muncă, deci să se poată reprofila cu ușurință. Mi-aduc aminte de faptul că la uh, Tesalonic uh, rata de șomaj a tineretului este de 60%, deci este un oraș foarte afectat și am încercat să ne dăm seama ce s-a întâmplat. În primul rând, școlile și-au pierdut interesul pentru că cererea a scăzut și uneori școlile, ca să spun așa, au dispărut, au fost uh, uh, au devenit neatractive. Dacă ne dăm seama că aceste calificări uh, pentru cei care au făcut studii medii uh, rămân importante și cerute pe piață, și știm că s-a investit mult în programele din de la nivelul studiilor secundare, totuși nu am reușit să ne atingem obiectivele în ce privește atractivitatea anumitor filiere de uh, studii. În, uh, ne dăm seama că și procentele sunt foarte diferite în ce privește um, atractivitatea acestor studii. Unele sunt uh, atrag 30%, Student față de cât ar trebui, alții reușesc să atragă 60%. Dar bineînțeles că problemele sunt foarte diferite de la o țară la alta. Și nu trebuie să uităm nici nivelul studiilor superioare. Unele state membre, ca să spunem așa, au uh, uh, uh luat taurul de coarne și au încercat să investească în politica de educație pentru a avea calificări de foarte bună calitate și au uh, creat programe programe pentru tineri, astfel încât în momentul în care uh, își termină studiile să fie cât de cât sigur că uh, uh, primesc un sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă sau măcar au dreptul la o sesiune de formare suplimentară de ucenicie în întreprindere. S-a ajuns la niveluri de calificare în domeniul general și calificare profesională mult mai mari pentru cei care au făcut studii superioare ne dăm seama că în Și din aceste uh, programe, cum spuneam, în care au investit uh, statele membre, ne-am dat seama că uh, um, cea mai mare parte dintre cei care și-au găsit un, uh, un uh, loc de muncă făcuseră pe puțin 5 ani de studiu este important să îi informăm pe părinți și să le spunem cum trebuie să-și aleagă filiera de studii pentru uh, copii. Și s-au pus la punct linii de orientare în această privință. Acest lucru merge în mână-mână cu Uh, faptul că trebuie implicați și angajatorii în ce privește um, conceperea programelor școlare. În ciuda tuturor acestor măsuri, uh, uh, n-am reușit să reducem în mod drastic rata șomajului printre tineri. E adevărat că această rată a fost um, amplificată și din cauza crizei și a crescut cu până la 25%. Nu toate dificultățile de angajare sunt uh, din cauza lipsei calificărilor adecvate. Uneori e din cauza că nu există mobilitate suficientă pe piața muncii sau uh, nu există companii care să fie suficient de competitive ca să creeze noi locuri de muncă. Unii sugerează că și lipsa competențelor tehnice și lipsa experienței sunt alte motive pentru care e greu să-ți găsești un loc de muncă. În sfârșit, 95% dintre uh, companiile care nu găsesc uh, angajați spun că uh, nu reușesc să găsească angajatul ideal, nu din motive de uh, uh carențe în uh, cunoștințele tehnice, ci în uh, nivelul de cultură generală. Există o mare uh, discrepanță între concepția angajatorilor și concepția celor care își caută lo- un loc de muncă. 32% dintre an- angajatori sunt de acord că um, absolvenții de uh, studii secundare sau superioare au ce le trebuie, au cunoștințele necesare, dar 58% spun că nu. Și procentele sunt cu totul diferite, chiar inversate uh, printre uh, profesioniștii din uh, sectorul educației. Mm, Xavier a vorbit despre noile tehnologii. Un alt lucru mai concret pe care pot să-l spun au fost inițiative uh, uh, uh, recente despre învățarea uh, la distanță și învățarea uh, da, cu ajutorul noilor tehnologii. Se aplică deja aceste programe, iar uh, tot ceea ce ține de stagiile profesionale este uh, deosebit de important. În plus, noi încercăm să facem în așa fel încât să convingem companiile să ia să accepte ucenici. Numărul companiilor care furnizează, uh, care accept, uh, care furnizează uh, stagii sau care acceptă ucenici trebuie să crească. Există această dovadă că atunci când o companie angajează ucenici, își dezvoltă foarte bine și Uh, această cultură a formării. Compania își dă seama că are nevoie de un sistem pentru a își forma noi angajați. Și șefii acestor întreprinderi se bazează uh, uh, șefii acestor întreprinderi uh, reușesc să fie mult mai competitivi în momentul în care în companiile lor se pune la punct un asemenea sistem de um, formare și acest lucru s-a dovedit pentru uh, companiile cele mai bine clasate în uh, indexul mondial al um, lumii afacerilor. O altă problemă este că avem o, un procent mare de mână de lucru necalificată uh, pe piața muncii din Europa. Dar în ciuda uh, problemei calificărilor uh, insuficiente sau neadecvate, avem și o altă dificultate, lipsa totală a anumitor calificări. Există diferite categorii. Sunt cei care au nevoie de cunoștințe suplimentare pentru a se uh, reprofila. Să spunem că aici am putea să avem cicluri scurte de uh, reformare profesională. Apoi este categoria celor uh, foarte puțin calificați. Și aici se află numărul cel mai mare de tineri care nici măcar nu au intrat vreodată pe piața muncii pentru că nu și-au găsit niciodată un loc de muncă. Însă, în momentul în care uh, sunt în șomaj de câțiva ani și bruma de cunoștințe pe care o aveau devine obsoletă și chiar dacă inițial, să spunem, erau puțin calificați, uh, ajung în categoria celor care nu au nicio calificare. Vreau să închei prin a vorbi despre provocările pentru munca noastră. Pentru că ne aflăm și noi sub presiune, mai ales uh, din cauza lipsei fondurilor. Facem tot ce putem uh, cooperând cu celelalte agenții și cu Comisia ca să ne aducem contribuția la conceperea unor uh, politici și măsuri concrete ca să îmbunătățim situația de pe piața muncii. Obrigada, Tami. Mulțumim frumos. Mulțumim, domnule Letmaier, pentru prezentarea dumneavoastră importantă pentru toate cele comunicate în ce privește activitatea agenției dumneavoastră. Acum vreau să rog pe Juan Menendez Valdez, director al agenției Eurofound, să ne vorbească despre o Europa mai competitivă datorită unor condiții de muncă și de viață mai bune. Muito obrigado, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Știți prea bine că Eurofound este una dintre cele mai vechi agenții din Uniunea Europeană. Noi încercăm uh, să oferim uh, informații care să îmbunătățească gradul de ocupare la nivel european. Modelul social european este esențial în contextul uh, activităților noastre. Prin urmare, toate aceste întrebări pe care ni le punem astăzi cu privire la modelul social european au fost deja discutate în cadrul, în cadrul Eurofound. Am uh, prezentat uh, ultimul program pe patru ani și în contextul acestui prog- program am spus clar că noi suntem uh, uh, dispuși să contribuim la crearea unor politici mai eficiente în ceea ce privește um, în ceea ce privesc aspectele sociale la nivel european. Cristian vorbea, ne dădea o serie de exemple care ne arată că o mai bună ocupare nu înseamnă neapărat condiții de muncă mai proaste. Există state care ne arată cât se poate declar că pot rămâne la cote de competitivitate foarte, foarte înalte și în, a, în același timp pot uh, păstra niște modele sociale foarte uh, solide. Și bineînțeles că aceste state își adaptează permanent modelele sociale și lucrul acesta trebuie să îl uh, luăm în considerare. În momentul de față trebuie să nu uităm de provocările cu care ne confruntăm și anume uh, provocările demografice, stru- uh, schimbările structurale pe piața muncii, care necesită o serie de provocări care necesită o adaptare. Deci adaptarea este necesară, adaptarea modelului social european, nu modificarea din rădăcinea acestea acestuia. Uh, modificările trebuie să fie făcute pe aici, pe acolo, dar trebuie să știm exact unde să le operăm și trebuie să înțelegem de asemenea cum poate fi uh, adaptat acest model uh, social european. Și pentru a face toate lucrurile acestea trebuie să știm exact ce facem, unde facem, și cum facem. Iar acesta este rolul agențiilor. Noi putem oferi informațiile necesare uh, care pot ajuta factorii decizionali să ia deciziile potrivite. Noi monitorizăm și analizăm uh, evoluțiile în ceea ce privește condițiile de muncă, relațiile de muncă, mon- monitorizăm ierarhiile din uh, piețele muncii, încercăm să evaluăm de asemenea condițiile de viață pe ansamblu la nivel european. Eu vreau să vorbesc despre condițiile de muncă. Pentru că noi ne ocupăm, practic. Agenția noastră se ocupă de uh, studierea condițiilor de muncă. Ne aflăm uh, într-o perioadă de criză în care se poate spune că, uh, pe bună dreptate, că fiecare loc de muncă este esențial. Dar și calitatea locurilor de muncă trebuie să fie luată în considerare. Calitatea uh, locurilor uh, de muncă nu doar pentru individ în sine, ci și pentru piața pe ansamblu. Pentru că piața uh, mun- muncii, bineînțeles, depinde de condițiile de muncă. Dacă vrem ca mai mulți oameni să-și găsească un loc de muncă și să îl poată păstra pe termen lung, bineînțeles că trebuie să avem, să oferim și condițiile de muncă adecvate. Doar uh, astfel putem, într-adevăr, să păstrăm, uh, să conservăm modelele sociale uh, solide și, de asemenea, să promovăm creșterea. Acum lucrătorii trebuie să muncească mai mult, asta din pricina tendințelor demografice, dar tocmai de aceea, iată, sau în același timp nu trebuie să uităm faptul că trebuie să aducem pe piața muncii și alte persoane care deocamdată nu sunt neapărat bine integrate. Mă refer la părinți, mă refer la persoanele în vârstă. Toți aceștia trebuie să contribuie la modelul social european. Noi încercăm să analizăm condițiile de muncă care ar putea transforma munca în ceva sustenabil. Vorbim despre calitatea locurilor de muncă, dar mergem și mai departe de atât, vorbim și de, despre politicile publice. Este vorba de de politice, politici publice în ceea ce privește asistența medicală, politici publice în ceea ce privește îmbunătățirea gradului de ocupare în rândul forței de muncă, de asemenea. Dacă ne uităm la calitatea locurilor de muncă, cu siguranță Crista va vorbi despre locurile de muncă mai sigure, mai sănătoase. Lucrul acesta este absolut esențial dacă e ca oamenii să rămână în uh, câmpul muncii. Cristian a vorbit deja despre calificări și despre educație și despre formare. Eurofund uh, uh, practic monitorizează condițiile de muncă din 90 încoace. Ultimul nostru raport pe această temă uh, studiază 34 de state. Am luat în acest studiu al nostru în considerare toate uh, Uh, toți factorii și condițiile pe care deja le-am uh, menționat, dar și mulți, mulți alții. Iar rezultatele, care sunt bune în unele domenii, mai proaste în alte domenii, ne arată clar că una din cinci, unul din cinci locuri de muncă din Europa uh, reprezintă în continuare locuri de uh, Uh, proastă calitate. Ce înseamnă asta? Salariul este mic, condițiile de muncă sunt uh, slabe, sunt proaste și, de asemenea, prospectele de a ieși din respective, de a găsi un loc de muncă mai bun, sunt, de asemenea, foarte slabe. Ca urmare a existenței acestor locuri de muncă, e clar că crește și uh, procentul celor care părăsesc câmpul muncii. Iar asta va reprezenta, bineînțeles, o provocare și un cost uh, suplimentar pentru uh, sistemele de protecție socială. Uh, tocmai de aceea, iată, calitatea locurilor de muncă trebuie să fie îmbunătățită. Cum putem îmbunătăți calitatea locurilor de muncă? Ei bine, gândindu-ne la cum am putea să consolidăm programul, cum am putea să creștem salariile, etc. Bineînțeles, uh, calificările sunt esențiale pentru, uh, pentru competitivitatea Europei, iar companiile sunt competitive doar dacă angajații sunt, lor sunt motivați. Noi studiem și practicile existente la nivel de companii și acum analizăm uh, primul sondaj al companiilor europene pe care l-am creat anul acesta, iar rezultatele acestui sondaj vor fi prezentate pe 26 decembrie în fața Comitetului Economic și Social. Noi uh, vedem, încercăm să evaluăm calitatea organizațiilor, calitatea politicilor de capital, de resurse umane și încercăm în acest context să identificăm care sunt acele aranjamente care aduc câștiguri reciproce și care pot aduce cu sine de asemenea uh, o creștere a atractivității locurilor de muncă și o creștere a motivației angajaților, care la rândul lor contribuie la o creștere a competitivității uh, a competitivității companiilor. Încercăm să creăm constelațiile necesare pentru crearea noilor locuri de muncă, pentru că aceasta este marea provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană. Dar pentru a crea locuri de muncă trebuie să analizăm piața muncii și asta și facem noi Uh, noi încercăm să evaluăm toate aceste modificări care au un impact asupra pieței muncii, încercăm să identificăm toate acele grupuri care poate au nevoie de atenție specială. Avem o serie de instrumente în acest sens. Încercăm să evaluăm modul în care forța de muncă își schimbă compoziția, uh, Uh, încercăm să evaluăm uh, toate restructurările care s-au operat, încercăm să evaluăm acele regiuni în care s-au creat locuri de muncă sau, din potrivă, au, s-au pierdut locuri de muncă și pe baza acestor uh, factori analizați, încercăm să oferim modele și stimulente și idei de, decidenților idei care să-i ajută, practic, la crearea unor politici sociale care, într-adevăr, să aibă un impact asupra pieței uh, muncii. În acest uh, sens, bineînțeles, discutăm cu uh, partenerii sociali, actorii sociali sunt esențiali din punctul nostru de vedere. De ce? Pentru că consultările cu uh, actorii sociali sunt esențiale pentru găsirea unor, soci- unor soluții durabile. De fapt, dialogul social face parte, este înscris în tratate și este unul dintre pilonii modelului nostru social european. Deci asta încercăm noi să facem. Uh, Uh, în cele ce urmează vreau să vorbesc despre coeziunea socială, îmbunătățirea condițiilor de viață la, a cetățenilor europeni, toate acestea aflându-se în, est, în miezul uh, modelului social european. Dacă vrem să facem legătura între toate acestea cu, uh, cu uh, modelul social european, ei bine, această coeziune există. Deci putem avea un model social european și o îmbunătățire a condițiilor de muncă. Am, am evaluat astea și ne-am dat seama în cadrul analizelor noastre că rolul serviciilor publice este mare, iar uh, autoritățile publice pot avea un impact asupra mode- modelului social european. În momentul de față, cererea pentru uh, măsurile de asistență publică cresc, ce, crește, v-am spus care sunt uh, modificările de pe piața muncii, uh, deci cererea crește, dar E drept că există unele țări în care cererea aceasta nu poate fi satisfăcută. Uh, prin urmare, autoritățile publică, publice trebuie să găsească maniere de a face mai mult pentru cei care au nevoie de asistență, uh, de a face mai mult cu resurse, e drept, uh, limitate. Dar pentru asta pentru a reuși să transformăm lucrul acesta în uh, realitate, trebuie să creăm politicile necesare, politici publice care să se bazeze de asemenea și pe asistența privată. Ne analizăm acum câteva răspunsuri în domeniul uh, asistenței uh, oferite părinților, încercăm acum să găsim maniere de a face mai multe pentru cei care vor să intre pe piața muncii Uh, cu resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Uh, încercăm să facem o analiză acum și de fapt o facem uh, pe tema locurilor de muncă în domeniul îngrijirilor, oferirii de îngrijiri de sănătate. Știm cu, cu toții că, date fiind tendințele demografice, aceste îngrijiri de sănătate sunt din ce în ce mai importante, oferta este scăzută, încercăm să promovăm uh, o, o ofertă care să satisfacă uh, cererea. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că mai, o, niște condiții mai bune pentru absolut toată lumea va duce nu doar la îmbunătățirea condițiilor de de viață a cetățenilor europeni, ci și la o îmbunătățire a competitivității europene. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Euh, nous en venons à... Vă mulțumesc foarte mult. Acum o să-i dau cuvântul doamnei Crista Sedlacek, director OSHA, care va vorbi despre Uh, locurile de muncă mai sigur, mai, cu o securitate mai mare și cu o sănătate mai mare și să vedem dacă un plus în acest domeniu duce și la mai multă competitivitate. Aveți 10 minute la dispoziție și v-aș ruga să vă țineți de ele. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-o dați astăzi de a vă prezenta în calitate de director al OSHA, argumentele în privința relației dintre securitatea și sănătatea la locul de muncă și competitivitatea europeană. Țin să mulțumesc membrilor Comisiei pentru înțelegerea acestei relații care este pusă în uh, valoare cu atât mai mult prin susținerea pe de care ați dat dovadă în privința strategiei europene, în privința sănătății și securității la locul de muncă. Această rezoluție importantă a fost susținută de către Comisia dumneavoastră și a primit susținere interpartinică. Pe scurt, Uh, legătura dintre competitivitate și o bună sănătate și securitate în muncă a fost uh, documentată până acum și uh, s-a evidențiat faptul că țările care au un număr mare de accidente la locul de muncă au o competitivitate scăzută, iar cele care au puține accidente de muncă au o competitivitate ridicată. Nimic surprinzător aici, Uh, țările care au multe, în care se înregistrează multe accidente de muncă uh, nu pun în valoare suficient capitalul uman. Pentru a fi productivă, forța noastră de muncă trebuie să fie activă și să fie la locul de muncă. În Europa, în fiecare an, se înregistrează circa 4.000 de accidente de muncă, și circa 2,8 milioane de persoane trebuie să-și iau un uh, concediu medical de cel puțin 3 zile din cauza unui accident de muncă. Consecința este de 83 de milioane de uh, zile de incapacitate de muncă pe an. Ori această cifră nici nu se compară cu numărul uh, uh, zilelor de incapacitate de muncă Uh, care se datorează unei boli ocupaționale. Vorbim aici de aproape 370 de milioane de zile. Iată de ce este foarte important să ne concentrăm în primul rând pe schimbările în cadrul forței de muncă și apoi în schimbările în privința locurilor de muncă. Suntem cu toții conștienți de faptul că forța de muncă va deveni din ce în ce mai diversă și, mai, uh, și cu o vârstă mai înaintată. Iată de ce Parlamentul European a elaborat un raport în privința grupurilor vulnerabile și a um, elaborat de asemenea un proiect pilot pe scară largă în privința uh, lucrătorilor în vârstă. Uh, lucrătorii în vârstă sunt mai susceptibili să uh, sufere din cauza unor probleme de sănătate pe termen lung nu neapărat pentru că din cauza vârstei, ci pur și simplu pentru că au muncit mai multă vreme. În ceea ce privește expunerea, se evidențiază o creștere în sectorul serviciilor a tulburărilor musculoscheletale și a tulburărilor psihosociale, precum stresul. Din punctul de vedere al competitivității, este important să observăm faptul că uh, Uh, toate absențele de la muncă din, uh, se datorează tulburărilor musculoscheletale, iar uh, cele, absențele pe termenul cel mai lung se datorează tulburărilor mentale precum depresia sau anxietatea. Dacă vrem cu adevărat să atingem ținta Europa 2020, aceea de a avea drept populație activă angajată, trei sferturi din uh, persoanele între 20 și 64 de ani, trebuie să luăm lucrurile în mână acum. Dacă vrem să prevenim cu adevărat problemele pe termen lung, trebuie să ne implicăm în eforturile de prevenire, mai ales în rândul tinerilor. Criza economică nu ne-a ușurat nici de cum sarcina. Vedem clar că multe dintre noile locuri de muncă create sunt uh, diferite. Sunt locuri de muncă inovante, să spunem, dar care aduc și un uh, program de lucru incert, o intensitate mai mare și o serie de uh, dezavantaje asociate, precum oportunitățile slabe de formare profesională. Aceste Uh, caracteristici se asociază cu uh, niveluri ridicate de absenteism, uh, care este provocat de probleme de sănătate. De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere problema lucrătorilor migranți, care acceptă cu mai mult, multă ușurință locuri de muncă cu o securitate și o sănătate în muncă mai scăzute. pentru ca Europa să atingă acea țintă de ocupare în proporție de 75%, trebuie să creștem ponderea femeilor care lucrează. Uh, femeile au un rol important de jucat, dar trebuie să spunem că și uh, au uh, Uh, eforturi de făcut pentru că sunt plătite mai slab, au oportunități de formare mai, uh, mai proaste și foarte adesea uh, inspecția muncii, serviciile de prevenire și de supraveghere medicală acoperă în mod insuficient această categorie de lucrători. Haideți acum să trecem la locul de muncă IMM-urile sunt extrem de importante pentru economia europeană, <clears throat> iar acestea au, fost, au primit o lovitură dură din cauza crizei economice. Ele au fost cele mai afectate de recesiune. Ori acest lucru duce la o serie de provocări importante. Știm că lucrătorii vor, sunt mai susceptibili să contacteze o, să contacteze o uh, boală profesională sau să aibă un accident de muncă dacă sunt lucrători migranți sau dacă lucrează într-un IMM. Lucrătorii din IMM-uri sunt mai puțin conștienți de, uh, mai puțin conștiente de aceste probleme și alocă și mai puține uh, fonduri în această direcție dar pe de altă parte sunt și mai uh, <clears throat> uh, susceptibile să aibă de suferit din cauza acestor accidente sau îmbolnăviri. Statele membre au întreprins o serie de inițiative excelente care să ajute întreprinderile în a înțelege importanța securității și uh, securității în muncă, și uh, importanța acestui aspect în privința competitivității. Unii spun că um, și securitatea în muncă reprezintă o sarcină administrativă pe umerii întreprinderilor, mai ales pe umerii IMM-urilor. Este o acuzație, să spunem, importantă. Uh, din ca <clears throat> ne bazăm de fapt pe IMM-uri pentru relansarea economică. Iar implicarea este că această relansare economică, cu alte cuvinte, competitivitatea europeană, va fi trasă înapoi de aceste standarde în privința securității și sănătății în muncă. Dar studiul nostru, realizat pe 36.000 de întreprinderi europeană, arată că nu costurile și complexitatea legislației uh, pe care o, prezi, o prezintă legislația în materie de sănătate și securitate în muncă um, reprezintă marea problemă, ci mai degrabă, mai degrabă lipsa de conștientizare în privința riscurilor la locul de muncă. Uh, managerii de IMM-uri intervievați pur și simplu nu au putut estima resursele pe care le implică în uh, sănătatea și securitatea în muncă. Unele dintre uh, riscurile uh, în muncă le par acestor gestionari foarte improbabile, de fapt. Uh, vorbim despre um, o susținere efectivă și eficientă pentru aceste întreprinderi, uh, la o fie inspecția muncii, fie o soluție informatică de tipul uh, instrumentului pentru evaluarea riscurilor, instrumentului interactiv online pentru evaluarea riscurilor. În fine, Permiteți-mi să vă spun că la sfârșitul acestui an, ca urmare a unei uh, revizuiri a metodologiilor din țările membre, EU-OSHA va lansa o estimare a costurilor asupra societății a unei securități și sănătăți în muncă insuficiente. Uh, rezultatele vor fi exprimate ca un procent din PIB și noi credem că acestea se vor uh, încadra undeva între 3 și 4% din PIB. Ori uh, aceasta înseamnă un impact însemnat asupra competitivității europene. Dar trebuie spus că unele costuri, precum uh, pierderea de productivitate, îngrijirile de sănătate, administrația, asigurările și așa mai departe, sunt ușor de cuantificat, dar altele mult mai puțin ce preț poți pune pe suferința unei persoane, pe durerea ei, pe decesul unei persoane sau pe o, un sfârșit prematur al unei cariere promițătoare. Cum pot fi măsurate acestea? Permiteți-mi să închei prin a recunoaște încă o dată importanța competitivității ca um, rațiune pentru a asigura o bună securitate și sănătate în muncă, dar de asemenea reprezintă și motive întemeiate pentru a nu pierde niciodată din vedere bărbații și femeile din câmpul muncii. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Aplauzele arată că membrii acestei comisii întotdeauna se mobilizează când abordăm asemenea subiecte. Ultima agenție, ETF și dau cuvântul pentru 10 minute doamnei director Madeleine Serban, care va vorbi despre relațiile dintre UE și țările vecine în ce privește dezvoltarea politicilor de inovare în capitalul resurselor umane. Pentru că ne dorim să avem o <clears throat> situație profitabilă pentru toată lumea. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc nu pentru că îmi dați cuvântul, ci și pentru toate eforturile pe care le depune comisia dumneavoastră pentru a organiza acest eveniment astăzi. Aș vrea să vă spun care sunt preocupările și care sunt rezultatele activităților noastre în această în atenția noastră aș vrea să vă vorbesc despre Europa globală. N-am să vorbesc despre linia bugetară, de unde este finanțată agenția noastră, deși vorbesc în uh, sediul autorității bugetare, dar totuși aș vrea să subliniez faptul că misiunea ETF era să sprijine o Europa globală. Și cum poate modelul social european să fie un vector pentru competitivitate în acest context. Aș vrea să vă reamintesc ce s-a întâmplat la mijlocul anilor 90, atunci când Jacques Delors, pentru prima oară, a evocat modelul social european, spunând că progresul economic ar trebui să meargă mână în mână cu progresul social. Prin urmare, creșterea economică ar trebui să meargă mână-mână cu coeziunea socială. După această criză, ar trebui să ne gândim dacă chiar am fost capabile în Europa să um, avem această dezvoltare în paralel a acestor uh, uh sectoare și dacă nevoia de competitivitate a fost ajustată la nevoile oamenilor. Pentru că la oameni ne gândim atunci când evocăm coeziunea socială. A vorbi despre Europa globală este irelevant în uh, secolul 21. Aceste vremuri sunt marcate de interconexiuni la nivel mondial, interconectări. Și de aceea oamenii, capitalul, informațiile, bunurile, toate circulă în toate direcțiile și cu viteze din ce în ce mai mari. Europa nu mai este singură pe lume și dacă dorește să rămână competitivă, trebuie să se compare cu vecinii și să colaboreze cu vecinii. Aș spune că avem o politică cinstită, ca să spun așa, corectă. Noi nu dictăm celor vecine ce să facă, ci le dăm exemple și încercăm să le servim de model. De aceea vreau să vă explic de ce uh, ETF colaborează foarte bine cu celelalte agenții care sunt prezente astăzi aici. Pentru că și noi ne inspirăm din politicile europene, politici pentru educație, pentru calificare, pentru condițiile de lucru, pentru piața muncii. Aceste politici servesc de uh, um, exemplu pentru țările partenere? Noi credem că da. Dar aș vrea să explic astăzi că nu numai do- domnul uh, Valeriu Lazar nu este doar ministru al economiei, ci este și uh, prim-ministru adjunct al Republicii Moldova și dumnealui va putea foarte bine să ne spună ce se întâmplă în această țară care este vecină cu Uniunea Europeană și va putea să ne spună cum modelul social european are o influență asupra evoluțiilor din țara dumnealui. Vom vorbi despre o lume globalizată, interconectată, în care oamenii, banii, bunurile circulă. Și Cred că ar trebui să ne gândim dacă există un singur model de creștere și de competitivitate. Eu cred că un asemenea model unic care să combină tuturor nu există. Însă, acum am văzut că avem nevoie de noi parteneriate pentru mobilitate și integrare. Cine trebuie să fie competitiv? Cetățenii, țările, continentul? întreaga lume, cine poate să fie competitiv? În uh, această perspectivă trebuie să ne dezvoltăm noi noile politici și trebuie să găsim soluții pentru provocările în domeniul dezvoltării. Dați-mi voie să subliniez câteva elemente legate de competențe, de calificări. Din punctul nostru de vedere, ca să ne menținem nivelul de competitivitate, trebuie să avem oameni bine pregătiți, cu un nivel suficient de calificare, care să poată să-și găsească un loc de muncă și să contribuie astfel la competitivitatea cu ce mare. Presupunem că locurile de muncă sunt în continuu create și ca atare sectorul educației nu trebuie să se mulțumească doar să uh, reacționeze la nevoile de pe piața muncii, ci trebuie uh, ei um, înșiși să creeze viitori patroni, viitor creator de întreprinderi care la rândul lor să creeze locuri de muncă. Trebuie să știm că locurile de muncă create în 2010, multe dintre ele nici măcar nu existau în 2004 sau în 2006, atunci când persoanele respective încă er, își făceau studiile. Iată o condiție indispensabilă de îndeplinit. A dezvolta simțul antreprenorial nu înseamnă că toată lumea trebuie să creeze o companie. Înseamnă că trebuie să fii capabil să te adaptezi la cerințele viitoarelor locuri de muncă care vor fi create cândva. Noi la ETF colaborăm cu alte 30 de țări ca să ne, gând- ne dăm seama care sunt prioritățile și ca să găsim acele soluții politice pentru a ne permite să ne diferențiem. Atunci când am făcut trimitere la inițiativa lui Jacques Delors, doream să subliniez faptul că creșterea economică și coeziunea socială sunt interdependente de democrație. În Europa acest lucru e de la sine înțeles, dar atunci când lucrăm cu țările partenere, ne dăm seama că democrația rămâne o valoare de aur în Europa. Mă gândesc mai ales la țările din lumea arabă. Să nu uităm că primăvara arabă se motivează în parte din, prin lipsa de perspectivă, prin uh, faptul că foarte puțini locuitori din acele țări profitau de pe urma nivelului de competitivitate al economiilor uh, țărilor lor. De aceea spunem că uh, Vectorul social și vectorul economic trebuie să crească în același timp. Sunt interdependenți. Acest lucru este adevărat și pentru acele țări unde democrația este incipientă. Dar democrația ehm, nu poate să continue dacă nu există colaborare. Un stat puternic este un stat unde nu numai guvernul are puterea absolută, ci se și încurajează dialogul. Nu e suficient să E, ehm, organizezi un dialog, trebuie să uh, le dai suficientă putere partenerilor tăi de dialog pentru ca ei să poată cu adevărat să își aducă contribuția. Și noi la ETF uh, finanțăm uh, um, capacitatea partenerilor sociali astfel încât ei să poată coopera și um, foarte bine cu guvernele din țările lor și pentru ca această noțiune de democrație și de guvernanță să funcționeze în folosul tuturor. Parteneriatul între educație și lumea afacerilor și întreprinderi este, așa cum știm, indispensabil. Și e foarte important ca atât uh, companiile private cât și companiile publice să fie implicate în mod egal. Iată câteva idei pe care am dorit să vi le împărtășesc și sunt foarte bucuroasă de faptul că domnul prim-ministru adjunct al Republicii Moldova a acceptat invitația noastră și va putea să ne împărtășească și uh, punctul dumnealui de vedere despre acest subiect. Un grand merci aux quatre agences et je veux un mare mulțumesc către aceste patru agenții. Această întâlnire anuală ne permite să avem un, uh, o privire din mai multe puncte de vedere asupra acestei chestiuni și ne face să înțelegem cât de important este acest moment pentru că așa fiecare dintre noi devine mai puternic. Pentru mine este o mare onoare acum să deschid discuțiile cu membrii panelului. În primul rând, vom începe cu invitatul nostru de marcă, domnul Lazar, viceprim-ministru și ministru al economiei din Republica Moldova. O să îi pun aceleași două întrebări ca și celorlalți. De ce? Pentru că aceste două întrebări sunt numitorul comun al preocupărilor din această dimineață. S-ar părea că limba noastră de lucru astăzi este engleza, așa că în engleză le voi pune. Și apoi o, uh, domnul viceprim-ministru nu are, are 10 minute la dispoziție, dar ceilalți doar câte 6. Prima întrebare, deci. Suntem actori într-o lume globală, jucăm alături de uriași în uh, domeniul economic. Cum trebuie să evolueze modelul social european pentru a fi durabil, care este uh, rolul uh, dialogului social în acest context. Și apoi a doua întrebare criza economică și provocările demografice sunt uh, importante. În ultimii ani, dezbaterea s-a concentrat pe contribuția pe care o poate avea modelul uh, social european la uh, adresa locurilor de muncă și forței de muncă. Ce căi inovante ar putea contribui la un plus de durabilitate în Uniunea Europeană. Domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi în română. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, în special partenerilor noștri de la ETF. Deja cei ce am avut ocazia astăzi să aud, vreau să vă zic că ne va fi foarte util și foarte actual. Uh, este o coincidență, astăzi, 25 uh, septembrie, sunt fix patru ani de când uh, am preluat mandatul de viceprim-ministru, ministrul al economiei și, de fapt, de când actuala guvernare democratică din Republica Moldova a preluat mandatul de guvernare, o coaliție de guvernare care se numește sugestiv Coaliția pentru Integrare Europeană, după opt ani de guvernare în frunte cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, de ce am avut în spate patru ani destul de intensi, dacă vreți patru ani de căutări și suntem în situația în care spuneam uh, participarea pe această platformă ne este foarte utilă, fiindcă suntem în faza în care detaliem anumite abordări pentru a remodela uh, Republica Moldova. Dacă tot suntem în zona discutării anumitor modele, referim la modelul social, care este, așa cum am auzit, absolut interdependent în mod firesc de modelul economic, de ce putem vorbi de modelul economic și social. Și așa cum doamna Șerban spunea, uh, dacă suntem în zona valorilor veritabile europene, sigur că putem vorbi doar de un model bazat pe niște valori europene, ceea ce înseamnă în primul rând valori democratice. De aceea această triadă uh, democrație, un model uh, economic, un model social, ne poate da rezultatul pe care noi toți ne-l dorim și în calitate de guvernat și în calitate de politicien de a contribui la sporirea bunăstării și la dezvoltarea uh, sustenabilă a țărilor noastre, însă mă refer în special acum la Republica Moldova. Spuneam, uh, suntem în situația în care la al 23-lea an de independență, uh, guvernarea a ajuns la concluzia despre necesitatea remodelării sau schimbării paradigmei de dezvoltare a Republicii Moldova Cred că cazul Republica Moldova poate fi un, uh, un studiu de caz foarte interesant. Uh, am preluat cu patru ani în urmă o țară care avea un model uh, economic și social care însemna un mediu, o, hai zic așa, o democrație incipientă, cu foarte multe carențe, un mediu de afaceri neprietenos, care nu atrăgea investițiile și stimula dezvoltarea și respectiv crearea locurilor de muncă, dar de fapt stimula exodul masiv al populației și cred că cazul Republicii Moldova, spuneam, este unul sugestiv, cum nu ar trebui să, să se guverneze într-o țară, fiindcă în 2009 uh, Republica Moldova era pe locul 2 în lume la capitolul sau în topul țărilor ponderea remitențelor în produsul intern brut, 33%. Eram pe locul 2 după Tajikistan în lume. Vă dați seama un model care înseamnă nu exportam mărfuri și servicii competitive, dar exportam oameni. Și, de fapt, uh, eram în situația în care mai suntem încă, aproape o treime din populația țării muncește în afară, așa cum spuneau antevorbitorii, ei sunt cei mai expuși din perspectiva protecției drepturilor lor. Uh, este valabil uh, și nu doar pentru Rusia, nu este valabil, este valabil de fapt pentru toate țările unde activează concetățenii noștri. Uh, la fel, uh, de aceea am ajuns inevitabil la concluzia despre necesitatea de a schimba paradigma dezvoltare și uh, schimbarea acestei paradigme spre model care înseamnă democrație veritabilă, înseamnă condiții pentru afaceri, pentru dezvoltare economică mult mai bune, atragem investiții, creăm locuri de muncă și exportăm nu oameni, dar exportăm mărfuri și servicii competitive. Și asta, de fapt, ă, schematic ar însemna abordarea noastră, filozofia noastră. Nu e, nu e ușor. Ă, în acest sens ă, a fost dezvoltată și aprobată de Parlamentul țării strategia națională de dezvoltare pe orizontul de timp 2020. Observați că suntem în linie cu orizontul de planificare strategică cu alte țări europene, în genere cu Uniunea Europeană și ne-am ghidat, ne-am inspirat din abordările pe care le aveți și voi și esența, esența și deloc întâmplător, prima prioritate din cele șapte pe care noi le-am propus în această strategie este educația. Este valabil pentru toate țările, uh, dar în special pentru țările uh, din care face parte și Republica Moldova, cu resurse naturale, fie lipsă, fie foarte limitate. De fapt, noi avem două. Potențialul nostru de dezvoltare se bazează pe două tipuri de resurse. Resursele umane și terenuri agricole. Altceva nu avem și, de fapt, suntem uh, Uh, într-un fel impuși să investim în primul rând în, uh, în oameni. Uh, acum suntem în proces de elaborare a unei foi de parcurs pentru sporirea competitivității și, repet, discuțiile de astăzi și mie personal și colegilor ne sunt foarte utile, fiindcă ne va permite să mergem mai mult decât la niște abordări, să mergem la anumite idei și nu este, este absolut firesc, ne inspirăm din, din modelul european, cu toate Uh, rezervele și cu toate provocările pe care le-ați scos astăzi uh, în evidență, oricum pentru noi în căutarea unui model de civilizațional, dacă vorbiți de un model de dezvoltare a țării, de o rânduire socială, economică, uh, etc., noi ne ghidăm de modelul european și de ce este foarte important pentru noi deja acum aici să încercăm să ne inspirăm din lecțiile învățate de voi și dacă m-ați întreba care ar fi definiția, cum văd eu, modelul european, înseamnă în primul rând a investi în oameni că până la urmă noi am înțeles că cea mai eficientă investiție este tocmai investiția în oameni. Este perfect valabil sau în special valabil pentru, pentru noi. Spuneam uh, despre această foaie de parcurs pentru sporirea competitivității, care are la bază uh, trei piloni, unul din care este anume investiția în capitalul uman. În genere, noțiunea de competitivitate cred că înseamnă uh, sinergia dintre investițiile în capitalul uman și în capitalul industrial. Sau nu există salarii competitive și Republica Moldova nu putea ieși din acest cerc vicios, care înseamnă că noi în Republica Moldova, la nivelul de dezvoltare pe care îl avem încă, ă, companiile noastre nu sunt în stare să ofere salarii competitive. Și oamenii de asta pleacă. Tinerii au nevoie de o perspectivă, cei care sunt apți de muncă au nevoie de un loc de muncă cu un salariu competitiv. Și ă, după mine, un, uh, cea mai bună, cea mai bun model social sau cel mai bun sistem social într-o țară este atunci când cei care sunt apți de muncă li se oferă un loc de muncă cu salariu competitiv. Nu există protecție socială mai bună decât, uh, în viziunea mea, decât anume această abordare, fiindcă ea corelează absolut organic, absolut uh, firesc și cu obiectivul de dezvoltare sustenabilă. Și noi am avut în Republica Moldova mulți ani creștere economică, dar nu am avut dezvoltare economică, fiindcă în viziunea mea nu putem vorbi de o dezvoltare și de o creștere sustenabilă atunci când din țară pleacă oameni, atunci când uh, uh, incapacitatea economiei de a genera salarii competitive este compensată cu, prin faptul că oamenii pur și simplu pleacă și de fapt uh, spuneam că o treime din populația țării se află în afara Republicii Moldova și generează valoare adăugată în alte țări. Ne-am fi dorit ca acești oameni să regăsească alături de familiile lor și să contribuie la dezvoltarea uh, Republicii Moldova. Acum, uh, revenind la, revenind la uh, ceea ce spunea doamna, uh, doamna președinte, bineînțeles, globalizarea, bineînțeles că procesele care au loc în regiune, în lume, reclamă din partea autorităților, în viziunea mea, niște poziții mai proactive. Fiindcă am impresia că, din ceea ce am auzit astăzi, din ceea ce m-am documentat și discut cu foarte mulți colegi, în goana după competitivitate, la nivelul micro, la nivelul întreprinderilor, Uh, cumva s-a uitat de oameni. Fiindcă este absolut firesc când o întreprindere tinde să fie mult mai competitivă și de regulă sau deseori lucrul acesta se întâmplă. Un spor de competitivitate este obținut prin tehnologii mai performante, dar de, deseori uh, cu disponibilizări de, de personal. De aceea, ceea ce este valabil la nivelul micro, deja cred că s-a acumulat masa critică de presiune care vine din partea societății pe, pe autorități. De aceea, guvernele trebuie să aibă o poziție mai proactivă, fiindcă uh, să găsească acest echilibru dintre necesitatea ca companiile să fie competitive, dar uh, economia pe ansamblu și sistemul economic, sistemul social și până la urmă sistemul politic să fie unul uh, competitiv. De aceea pentru noi competitivitatea nu se rezumă doar la competitivitatea la nivel de întreprinderi. Cred că răspunsul meu la cei ce întreba doamna Șerban este noi ne propunem ca țara să fie competitivă. Dacă vreți, eu mi-am permis să parafrazez nițel uh, o, vorbă foarte cunoscută, a fi sau a nu fi. Cred că pentru noi, în secolul 21, parafraza ar însemna a fi competitiv sau a nu fi, în genere, ca, ca, ca țară. Și pentru noi este foarte valabil, fiindcă suntem o țară mică, cu resurse limitate, aflată într-o conjunctură foarte și foarte concurențială. Și uh, pentru noi este important ca anul curent să, uh, odată finalizate negocierile care vizează regimul de comerț liber cu Uniunea Europeană, acordul de comerț liber aprofundat și prezentator, să avem uh, parafarea în acest an, să avem în perioada următoare semnarea, dar înțelegem foarte bine că ni se deschid foarte mari de oportunități, dar în egală măsură suntem conștienți și de provocările care ni se deschid, fiindcă avem un, uh, un handicap de competitivitate în raport cu, cu țările Uniunii Europene. De ce? Pentru noi este foarte important și acea foaie de parcurs pentru sporirea competitivității, ea mai poate fi numită și strategie de conformare a Republicii Moldova la uh, condițiile în care vom activa odată ce acest acord va intra în vigoare. De aceea, pentru noi, uh, pentru noi, spuneam, noțiunea de competitivitate este una, este una foarte complexă, uh, depășește cadrul economic și cadrul social. Nu poți fi competitiv în, în secolul 21 dacă nu, ești, dacă nu inovezi. Și de aici, dacă îmi permiteți, o altă, o altă parafrază, imediat, o altă parafrază. În marketingul modern, motoul este diferențiază-te să mori. Diferențiază-te sau mori. Eu zic că în secolul 21 putem spune inovează sau mori, fiindcă nu poți fi competitiv dacă nu ești inovativ în tot ceea ce faci, cum te organizezi. Uh, și uh, cu referință la sistemul educațional, spuneam că cheia succesului, fie înțeles, este investițiile în, în capitalul uman. Uh, și deloc întâmplător, uh, dezvoltând acea prioritate strategică pentru noi, uh, educația, ea deloc întâmplător are light motivul studii relevante pentru carieră. Suntem tocmai în linie cu ceea ce am auzit, trebuie să apropiem cererea și oferta, de fapt sistemul educațional și pregătirea profesională și în genere tot sistemul trebuie să fie într-o legătură foarte directă, într-un parteneriat, dacă vreți, cu Uh, cu piața muncii, cu, cu industriile care necesită anumite deprinderi și prin asta dăm un spor de, de productivitate pentru angajați și vis-a-vis -vis de dialogul social, fiindcă nu ar fi corect să nu mă refer și la el, uh, în calitate de uh, membru al guvernului particip pe platforma de, de dialog tripartit. Ce le spun eu colegilor de la sindicate, hai să împreună să ajutăm angajații noștri, să i educăm să-i formăm, să le dăm un spor de productivitate și așa să le oferim uh, salarii mai competitive. Așa văd eu uh, dialogul social veritabil. Și în final vreau să aduc mulțumiri uh, Comisiei Europene, structurilor europene, agențiilor europene. Interfața pentru noi este ETF-ul, conform mandatului pe care îl are. Am avut suportul până acum și pentru noi este important să fim conectați în continuare la toate programele dedicate, în special pe zona IMM-urilor, în special pe zona inovării, Ă, cineva dintre antevorbitori vorbea de solidaritate, care este un principiu foarte important la nivelul Comisiei Europene. Pentru noi, solidaritate cu noi ar însemna să, avem, să fim conectați la aceste circuite, să avem parte de expertiză, să avem parte de lecțiile învățate și să avem parte, de fapt, de ceea ce își doresc și tinerii și, și toți, să avem parte de perspectiva europeană. Mulțumesc! Euh, Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, pentru această, acest angajament foarte clar, cât și pentru cuvintele dumneavoastră care merg mână în mână cu preocupările noastre. Dar ați dat totuși un exemplu prost și sper că domnul Heinz Becker o să ne dea un exemplu bun și să vorbească strict șase minute. Domnule Becker, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Chair. And... Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi din agențiile europene, permiteți-mi în primul rând să vă spun ce noroc am avut eu în Parlament ca uh, membru al acestei comisii și în același timp ca membru al Comisiei Cultură și Educație. Oricare, toate subiectele de pe ordinea de zi și de mâine pentru o viață profesională încununată de succes se bazează pe aceste competențe și abilități profesionale. Tocmai de aceea aș dori să combin aceste două elemente astăzi și să le combin și pentru a răspunde celor două întrebări adresate de doamna Perez în privința dialogului social, al inovației uh, și al forței de muncă. Permiteți-mi să vă vorbesc despre câțiva factori cheie pentru dezvoltarea modelului social european mai ales în ceea ce privește competitivitatea. În primul rând, trebuie să optimizăm și s-ar putea să nu fiu deloc uh, diplomat și să pun uh, degetul pe rana valorilor cheie, și anume optimizarea formării profesionale. Trebuie să creștem gradul de angajabilitate înainte de toate. Uh, sistemul vocațional dual pentru tineri trebuie să meargă mână în mână cu nivelul academic al educației. Și acesta trebuie să, aduc, să ducă la uh, creșterea calită, calificărilor și abilităților tuturor persoanelor din câmpul muncii. Este vorba despre un set de măsuri și de altfel am uh, ascultat cu foarte mare atenție programele ETF. Haideți să punem la cale sistemul cel mai bun de educație din lume. Ori asta e simplu, trebuie doar să degajăm abilitățile și competențele cele mai importante, acelea care au și avem nevoie pentru acest lucru de cei mai buni profesori și țin să subliniez acest lucru. Sunt convins că avem nevoie de mai multe structuri iar comis, aici, în comisia dumneavoastră, v-ați dat seama că trebuie că adaptarea este extraordinar de import, importantă. Fără un parteneriat între angajați și angajatori, nu se poate construi cu adevărat un viitor mai nou, un, nou, un viitor bun investirea în uh, servicii uh, devine din ce în ce mai importantă, mai mult decât în ultimii 10 ani. Să nu uităm și că avem un parametru foarte clar care însoțește faptele noastre. Este vorba despre despre o forță de muncă sănătoasă. și îmbunătățirea acestor factori. Îmbătrânirea activă uh, devine în contextul actual un lucru de maximă importanță și nu trebuie să pierdem acest lucru din vedere. Și de altfel, uh, văd pe Agenția pentru Sănătate și Securitate în Muncă multe, mulți indicatori în acest sens. În fine, haideți să ajungem la securitate socială pentru generațiile în vârstă. De ce subliniez acest lucru? Pentru că trebuie ca și puterea de consum a acestor grupe de vârstă să fie Uh, menținută. Ori pentru a face acest lucru avem nevoie de metode și în ceea ce privește uh, programul viitoarelor uh, regimuri de pensii. Ori în, comitet, în comisia dumneavoastră puteți sublinia prioritatea acestei chestiuni în pilonul întâi. Dar, evident, trebuie optimizat și pilonul al doilea. În general, programele Eurofound cred că ne-ar putea fi de foarte mare ajutor în atingerea acestor obiective. Să nu pierdem din vedere și um, antreprenoriatul. Acest potențial economic este foarte important inovația socială reprezintă o, un concept extrem de important și care trebuie să meargă mână în mână cu managementul social. Vă mulțumesc! Merci beaucoup et merci euh, aussi du Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și că ați respectat uh, timpul pe care l-aveați la dispoziție. Kinga Gönz, șase minute aveți. Whether my microphone is working. Vă mulțumesc foarte mult. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, agențiilor pentru toate informațiile pe care ni le-au oferit. De fiecare dată când avem asemenea întâlniri îmi dau seama cât de important e să ascultăm astfel de prezentări. Adeseori spunem că calitatea locurilor de muncă, condițiile de sănătate sau sănătatea la locul de muncă uh, sunt cu toatele esențiale și iată, e bine să ascultăm argumentele dumneavoastră, argumente care de altfel practic sublinează tocmai ambițiile noastre. De asemenea, am fost uh, foarte încântată de intervenția domnului ministru. Eu vin din uh, Ungaria și uh, noile state membre uh, sunt într-o situație similară cu Republica Moldova și alte state din uh, regiune. Prin urmare, această dezbatere a noastră poate să continue pe aceeași linie. Iată, practic vorbim aproape de la egal la egal și domnului Becker vreau să-i spun că împreună am lucrat asupra asupra dosarului uh, privind educația și importanța educației uh, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Vorbeam despre importanța pregătirii tinerilor, oferirii acestora unor instrumente de instrumente de flexibilitate care să le permită să facă față provocărilor globale. E bine, și discuția aceasta poate fi continuată și cu siguranță Uh, discuția poate fi îmbogățită de argumentele celor din, stat, din sală. În ceea ce privește modelul social, criza vedem că are o serie de efecte negative. Știm de asemenea că alegătorii noștri susțin ideea de model social european puternic vedem criza și consecințele crizei subminează modelul social în multe state. De ce? Pentru că criza se transformă din ce în ce mai mult într-o problemă, într-o criză a finanțelor publice, o criză a, a ocupării și de asemenea într-o criză politică. Și toate aceste crize aduc noi consecințe care nu fac nimic altceva decât să submineze valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Prin urmare, dacă ne dorim ca uh, Europa să fie mai atrăgătoare pe, în mintea alegătorilor, atunci trebuie neapărat să ne asumăm responsabilitățile în sensul susținerii modelului social european. Asta înseamnă de asemenea că cei care își pierd locurile de muncă, cei care nu reușesc să intre pe piața muncii pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, trebuie să fie sprijiniți prin intermediul unui sistem de protecție socială solid. Acest sistem de protecție socială trebuie să le ofere posibilitatea de a găsi noi locuri de muncă, de a spori abilitățile menite a le garanta noi locuri de muncă. Vedem că asigurările sociale scal, scad ca volum în multe state europene, din păcate, iar aceste state uh, încep să se confrunte cu situații din ce în ce mai eh, dificile pentru că oamenii își pierd abilitatea de a lucra și de a-și eh, găsi noi locuri de muncă. Există, de asemenea, acele uh, efecte psihosomatice ale stresului cauzat de lipsa unui loc de muncă, iar aceste, aceste, acești factori, bineînțeles, trebuie să fie îngrădiți. Și cum pot fi îngrădiți? Printr-un sistem de protecție socială puternică care reușește să-i țină pe eh, activi, să-i mențină activi pe oameni, chiar dacă pentru o perioadă de timp nu au un loc de muncă. Un sistem de protecție socială, de asemenea, care le oferă o perspectivă de viitor. Trebuie să folosim uh, tot potențialul tinerilor de asemenea. Și tocmai de aceea trebuie să vorbim despre educație. Educația trebuie să fie complet regândită. Domnul uh, Becker uh, menționa lucrul acesta. Dați-mi voie la rândul meu să vorbesc despre acele abilități trans, transversale care nu sunt cunoștințe, ci sunt abilități care îi pregătesc pe cei tineri pentru viitor care îi pregătesc pe tineri uh, pentru înfruntarea provocărilor cu care se vor confrunta pe piața forței de muncă. Uh, acele abilități care le oferă flexibilitatea, capacitatea de a fi creator, de a fi inovator, de a vorbi limbi străine, de a uh, Uh, fi dispuși să lucreze în diferite state sau în diferite condiții de muncă aceste abilități sunt cele care stau la baza capacității tinerilor de a lucra în echipă, de a lucra în echipă cu oameni care uneori reprezintă culturi diferite. Deci un astfel, ast, aceste abilități trebuie să fie furnizate în cadrul sistemului de învățământ, dar pentru a furniza aceste abilități avem nevoie și de profesori formați în acest sens. Deci metodologia trebuie să fie modificată astfel încât ea să se axeze mai mult pe nevoile copiilor. În momentul momentul de față ne dăm seama că copiii trebuie să se adapteze sistemului educațional, iar dacă nu sunt suficienți de buni, pur și simplu abandonează. Noi avem ambiții mari pentru 2020, deci ne dorim, spre exemplu, scăderea numărului de, de persoane care abandonează sistemul de învățământ, dar pentru a atinge această ambiție, bineînțeles că trebuie să modificăm și sistemul educațional, sistemul de învățământ, nu viceversa. Trebuie să ținem cont de toți acești factori și uh, cum putem să ținem cont de toți acești factori? Ei bine, prin dialogul social. Trebuie să avem un permanent schimb de opinii, un dialog permanent cu toți cei care sunt actori importanți în acest cadru. cadru. în cadrul dialogului social, bineînțeles că și glasul celor care sunt în afara uh, câmpului muncii trebuie să fie auzit. Mulțumesc! Merci beaucoup. Alors, euh, notre troisième... Vă mulțumesc. Cel de-al treilea eurodeputat este Anthea McIntyre, care este și raportoare pe antreprenoriat, deci crearea de locuri de muncă. Doamnă McIntyre, aveți cuvântul și șase minute la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor agențiilor pentru contribuția adusă și mulțumesc și domnului ministru. Există mai multe modele sociale european, europene, modelul baltic, modelul scandinav, modelul britanic. Și cred că cheia progresului Europei constă în cooperarea strânsă între partenerii sociali, în împărtășirea bunelor practici și în uh, colaborarea pentru a uh, putea fi competitivi pe plan mondial. Se vorbește, s-a vorbit foarte mult despre competitivitate în această dimineață, așa cum uh, V-a spus și doamna președinte, sunt raportor pentru comisia noastră în privința creării de către Europa unui mediu primitor uh, pentru afaceri și pentru crearea de locuri de muncă. Nu guvernele creează locuri de muncă, ci întreprinderile iar antreprenorii creează întreprinderile care la rândul lor creează locuri de muncă. Noi, la nivel european, avem o problemă în ceea ce privește aptitudinele și uh, competențele. În domeniul ICT, în domeniul tehnologiilor uh, comunicării, stăm destul de slab în domeniul ingineriei, matematicii și așa mai departe. Ori trebuie totuși să răspundem uh, cererii în uh, continuă creștere în, acel, în acest domeniu. Cred că avem nevoie de o cooperare mult mai strânsă între universități și școli, dar între universități și cu precădere și mediul de afaceri. Săptămâna trecută am aflat că, uni că Universitatea din Wolverhampton a s-a uh, descris însăși ca Universitatea Șanselor, Universitatea Oportunităților. 75% din studenții acestei universități vin din apropiere. Universitatea uh, asigură că va forma acești studenți pentru mediul de afaceri din zonă. Faptul că această universitate s-a concentrat pe nevoi a făcut ca 90% dintre absolvenții ei să-și găsească de muncă. Este foarte încurajator să vezi o universitate care ia cu adevărat în seamă nevoile industriale locale și care se asigură că furnizează studenților competențele și abilitățile necesare. Vorbim despre antreprenoriat, doamna Șerban a vorbit despre acest lucru. A îi încuraja pe studenții de universitate să devină întreprinzători este o idee foarte bună pentru că de aici vor veni ideile cele mai strălucite. Și iarăși îmi vine un exemplu de universitate, universitate din Hastings, Hastings de lângă Birmingham. Acolo există o serie de programe prin intermediul cărora studenții dezvoltă propriile idei pe care după absolvire le și pun în practică, idei de afaceri. Și asta și pentru că li se asigură o infrastructură. Pentru mulți, a pune pe picioare o afacere reprezintă o provocare. Ori noi tocmai trebuie să încurajăm și să facilităm crearea de afaceri și să ne asigurăm că uh, toate obstacolele de ordin administrativ, de ordin financiar și așa mai departe vor fi reduse. Și noi ne putem aducem contribuția. În ceea ce privește IMM-urile, împreună cu colegii mei am cerut fără încetare reducerea birocrației și simplificarea procedurilor. Uh, Crista Medlacek și eh, domnul Menendez Valdez au spus același lucru. Într-adevăr, ar putea fi simplificată legislația în domeniul SSM fără a reduce protecția lucrătorilor. Și putem face acest lucru. În eh, țara mea, eh, istoria în acest domeniu nu este poate dintre cele mai strălucite. Dar să nu uităm că uh, patronii de IMM-uri nu au tot timpul în, uh, din lume pentru a lua la puricat legislația din domeniul sănătății și securității în muncă. Și de cele mai multe ori au dificultăți în a înțelege ce au de făcut. Deci trebuie ca legislația să fie uh, simplificată și tocmai aici partenerii sociali ar putea, și-ar putea aduce o contribuție însemnată. Vă mulțumesc. Știu că abia acum intrați în chestiunea dialogului social, dar decizia va aparține. Din păcate, timpul va expirat. Dau acum cuvântul celui de-al patrulea membru al panelului, Uwe Kombuchen, director general al uh, Consiliului European al Inginerilor al angajaților din domeniul metalurgic, din inginerie și industriile bazate pe tehnologie. Aveți cuvântul timp de șase minute. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, intervine. Vă amintesc că vrem să vorbim despre dialogul social și inovarea la locul de muncă. Vă mulțumesc că mi-ați uh, amintit lucrul acesta. Voi vorbi despre uh, inovare și dialog social. Vreau să mulțumesc Comisiei și agențiilor pentru că ne-ați invitat la acest seminar foarte, foarte interesant. Haideți să, vă, să clarific uh, situația noastră. Noi reprezentăm practic vreo 200 de mii de angajatori care creează peste 3 milioane de locuri de muncă la nivel uh, european. Uh, deci competiția, competitivitatea este absolut esențială și competitivitatea trebuie să fie pusă mână în mână cu modelul social european. De fapt, în articolul 3 al Tratatului Uniunii Europene se vorbește despre economia de piață care se bazează pe o creștere economică echilibrată. Deci, iată, în articolul 3 al tratatului avem ancorată această legătură. În momentul în care vorbim despre competitivitate, într-adevăr vorbim despre competitivitatea guvernelor, legiuitorilor, producătorilor, dar și a companiilor producătoare. Și de asemenea vorbim despre competitivitatea angajaților, deci responsabilitatea este una partajată. Mulți dintre antevorbitori uh, cereau o creștere a implicării în discuție a partenerilor sociali și eu voi vorbi despre, despre asta puțin mai târziu. Deci avem nevoie de, de, de dezvoltare sustenabilă, de creștere sustenabilă și uh, Astea sunt, uh, de fapt, uh, misiunile Uniunii Europene, ale Comisiei Europene. Comisia Europeană își dorește implicarea din ce în ce mai uh, largă și mai intensă a companiilor. Ne dorim ca PIB-ul la nivel european să crească până în 2020 cu multe uh, Um, cu multe procente, dar pentru asta avem nevoie de o Europa competitivă cu o bază industrială competitivă. Această bază industrială, de asemenea, trebuie să se bazeze pe, să creeze locuri de muncă uh, durabile, de bună calitate, Uh, și uh, toate acestea trebuie să fie fundamentate de un sistem social, de un sistem de protecție socială solidă. Anul trecut a apărut un uh, raport care arăta că Awareness Europe reprezintă vreo 20% din uh, companiile mondiale, reprezintă de asemenea vreo 40% din uh, angajați Uh, angajații la nivel uh, european și uh, dacă e să extrapolăm de aici, vă dați seama câte procente de asigurare socială și model social sunt reprezentate de această, organizată, de, de această organizație. Uh, dar pentru a reprezenta bine toate acestea, bineînțeles că trebuie să ținem cont de toate provocările cu care ne confruntăm, în primul și în primul rând, tendințele demografice. Ei bine, dar pentru a rămâne competitiv, trebuie să facem față competitivității uh, internaționale. Pentru a spori competitivitatea, trebuie să avem un cadru competitiv. Ce înseamnă cadru competitiv? Reglementări inteligente, uh, evaluări de impact uh, solide, imparțiale și, de asemenea, piețe ale muncii flexibile și inclusive, sisteme de protecție socială sigure și durabile Și dacă e să ne uităm la ce se întâmpla în, în urmă cu 20-30 de ani în urmă, ne dăm seama că uh, importante sunt și deficiențele sau lacunele de uh, calificări în ceea ce privește calificările profesionale. Deci aceste lacune trebuie să fie eliminate, din păcate, iată și în ziua de astăzi. Și toate, toate acestea influențează competitivitatea. Dacă vorbim despre creștere, trebuie să înțelegem faptul că odată cu extinderea din 2004, dezvoltarea economică a mers mână în mână cu dezvoltarea socială din aceste noi state membre. Ambele evoluții sau a, evoluțiile din ambele domenii au fost deosebit de pozitive. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Acum, în ceea ce privește dialogul social, dați-mi voie să subliniez faptul că noi ne dorim un dialog social și chiar sprijinim un dialog uh, social formalizat cu toți partenerii din industria producătoare de la nivel european și în momentul de față discutăm despre îmbătrânirea activă. Asta din perspectiva formării și educației, dar și din uh, perspectiva organizării interne și externe a muncii. Și vorbim în cadrul acestui dialog și despre teme precum uh, adaptarea contractelor de muncă. Uh, studiile care au fost demarate ne arată clar că nu uh, suntem exagerați în momentul în care cerem o flexibilizare a muncii. Această flexibilitate, flexibilitate este într-adevăr esențială și este cerută de absolut toți angajatorii, dar și de angajați la nivel european. Dacă vorbim despre educație și formare, noi uh, am publicat și asta trebuie neapărat să, să subliniez. E important să avem o cooperare mai strânsă între uh, industrie și cei care oferă învățământul vocațional inițial și universități. Și uh, doamna McIntyre uh, spunea că, da, într-adevăr, există exemple extraordinare de astfel de cooperare. Spre exemplu, în, final, în Finlanda avem Universitatea Alto. Deci, uh, avem un studiu care arată clar ca, uh, faptul că această legătură trebuie să fie neapărat uh, creată și solidificată. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că importantă este discuția permanentă cu industria. Uh, trebuie să do- dovedim permanent că suntem parteneri în adevăratul sens al cuvântului Parlamentului, trebuie să le dovedim și partenerilor noștri că îi luăm în serios și că toate comentariile lor sunt într-adevăr integrate în politicile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci beaucoup. Nous... Mulțumesc. Am ajuns la penultimul membru al panelului, Carola Fischbach-Pitel, care este secretar general al Federației Europene de servicii publice, aveți cuvântul pentru maxim șase minute. Uh, thank you very much, madam. Vă mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aș vrea să petrec câteva secunde ca să-i spun domnului Lazar că vinul moldovean este foarte competitiv, vinul moldovenesc, mă scuzați, și este mult mai competitiv și mai bun decât vinul franțuzesc, dacă îmi dați voie să spun. Dar, această paranteză fiind închisă, aș vrea să revin la declarațiile domnului uh, Frați Monet de azi dimineață, și anume că solidaritatea ar trebui să devină o valoare economică. Eu cred că aș uh, fi tentată să abordez uh, lucrurile dintr-o altă perspectivă. Eu cred că modelul social european ar trebui să fie folosit pentru a garanta drepturile omului, drepturile fundamentale și pentru a lupta împotriva inegalităților sociale. Și dacă ne gândim la avantajele pe care le-am obținut datorită modelului social european, ar trebui să discutăm și despre costul pe care îl implică această Europa socială Vedem ce se întâmplă. Șomaj foarte mare, mai ales în rândul tinerilor, mulți dintre ei neavând nicio șansă, practic, să găsească un loc de muncă. Noi reprezentăm uh, funcționarii din servicii, nu numai serviciile publice, oameni care joacă un rol foarte important în uh, implementarea modelului social european, mai ales tot ceea ce privește securitatea socială, alocațiile sociale, locuințele sociale, uh, infrastructurile publice și sectorul educației publice. Principalul meu argument pe care vreau să-l fac astăzi aici este că nu mai putem uh, suporta o erodare continuă a modelului social european. Eu am simțit că cumva mesajul subînțeles era că din cauza crizei economice nu ne mai putem permite să finanțăm modelul social european. Eu aș vrea să vă provoc și să spun contrariul, să vă afirm contrariul, să aduc contraargumente, mai ales având în vedere legătura dintre creșterea demografică, evoluțiile demografice și creșterea economică. Da, evoluțiile demografice reprezintă o provocare, dar eu cred că nu putem tot timpul să le punem um, în paralel. Vecinul meu vorbea despre uh, această uh, trecere a timpului și tot timpul ne gândim la tineri, dar eu cred că ar trebui să ne uh, uh, facem timp ca să ne gândim și la vârstnici, să ne gândim la un model social și pentru oamenii mai în vârstă. Dialogul social a avut mult de suferit în multe țări, mai ales cele unde s-au impus regimuri de austeritate, în Grecia, în Spania, în Portugalia, în România, în țările baltice și în aceste circumstanțe, drepturile sociale, bineînțeles, au avut de suferit. La nivel european, Comisia ezită. Nu vrea să aibă o agendă prea plină de priorități pe plan social. Și noi am vrea să lansăm acest apel către Comisia Europeană pentru ca ea să prezinte și alte strategii în ce privește securitatea locurilor de muncă. Sunt de acord cu vorbitoarea care a vorbit despre securitatea la locul de muncă și despre sănătatea la locul de muncă. Muncitorii care nu sunt sănătoși nu au cum să fie productivi, ceea ce bineînțeles că afectează economia și societatea per ansamblu. Deci, poate că ar trebui să privim lucrurile și din acest unghi. Există trei acorduri sectoriale la nivel european care au fost negociate de către uh, organizațiile sindicale și de, de către angajatori, unde uh, sunt reprezentați și lucrători, de exemplu, din uh, Uh, branșa um, frizerilor și a coafezelor, din uh, branșa celor care lucrează uh, ca marinari pe vasele de pescuit. Toate aceste trei acorduri ar trebui să devină directive la cererea părților sociale implicate și, din păcate, acest lucru a fost blocat, ceea ce reprezintă chiar o încălcare a tratatelor ar trebui să devină o prioritate și o urgență. Comisia pentru ocupare de la Parlamentul European este foarte bine plasată pentru a reaminti Comisiei Europene care sunt uh, îndatoririle în această privință. Trebuie să ne gândim și la venit. Cum putem să generăm venit și finanțare pentru măsurile și politicile sociale? Noi am lansat consultări ca să luptăm împotriva muncii la negru, împotriva muncii uh, care este de fapt uh, mai mult o exploatare, care nu generează contribuții la sistemul de asigurări sociale, dar și pentru a lupta, bineînțeles, împotriva uh, tuturor uh, formelor de muncă ilegale. Jutta Steindruck a redactat un uh, raport care vorbește despre cât de importante sunt inspecțiile și cât de importantă este strategia de luptă împotriva muncii ilegale și a muncii la negru și salut organizarea acestui seminar. Vă mulțumesc! Eh, eh, mulțumesc. În privința acordurilor, încă mai așteptăm decizia Comisiei. Precum știți, Comisia noastră s-a mobilizat pentru a motiva Comisia Europeană uh, să nu treacă sub, să nu treacă sub tăcere toate aceste probleme care sunt extrem de importante pentru, Român, pentru Uniunea Europeană. În privința inspecțiilor, ne-am mobilizat foarte tare și am deschis un nou front de luptă. Ultimul nostru vorbitor este Baudouin Regu, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Este membru al Comisiei Europene, deci nu o să îi cer să răspundă la întrebarea cu frizerii, dar uh, este alături de noi în uh, calitate de membru al um, consilierilor politici europeni, biroului de consilieri politici europeni, și o să-i dau cuvântul pentru a-și aduce contribuția atât în privința dialogului social, cât și în privința inovărilor în materie de locuri de muncă. Aveți cuvântul timp de șase minute. Vă mulțumesc! V-ați răspunde la cele două întrebări prin trei puncte diferite în privința modelului social european. Unele aspecte nu sunt nici de cum inovante, Câteodată aceste aspecte trebuie negociate și fiecare dintre părți trebuie să lase de la sine. Și apoi nu trebuie uitat uh, importanța evoluțiilor din domeniul tehnologic. Dintre toți vorbitorii, cred că s-a degajat un consens în privința faptului că Securitatea și sănătatea în muncă, îngrijirile de sănătate și educația reprezintă elemente foarte importante pentru modelul social european, dar și pentru competitivitatea Europei. Permiteți-mi însă să uh, adaug câteva elemente în, privința măsurilor privind uh, familia și de luptă împotriva discriminărilor. Cred că în aceste domenii suntem uh, de acord. Dacă toată lumea are de câștigat și dacă e vorba despre un acord, înseamnă că atât uh, lucrătorii cât și angajatorii au tot interesul ca acestea să înregistreze succese. În domeniul, dacă vă gândiți la educație, Gândiți-vă că grupul ACOR a deschis o universitate pentru uh, formarea angajaților. Deci, iată, lucrurile într-adevăr se mișcă în acest sens. Da, într-adevăr, piețele uh, europene trebuie să fie competitive. întreprinderile făcând acest lucru vor avea de câștigat din punct de vedere al competitivității. Și uh, cota de piață și profitul constituie un uh, stimulent suficient pentru ca întreprinderile să ia în considerare acest aspect și să-i acorde atenția necesară. Evident, în ceea ce privește Uh, politicile privind familia, situația stă altfel de la o țară la alta. În, uh, în al doilea rând, există situații în care, într-adevăr, trebuie să existe negocieri. Gândiți-vă, da, la uh, chestiunea pensiilor, care preocupă pe foarte multă lume. Uh, dar și în uh, domeniul protecției se discută foarte mult protecție socială și alte tipuri de protecție. Cum o putem asigura și cine trebuie să o asigure. asigure. Iată, deci, o serie de uh, dezbateri foarte, foarte importante. De asemenea, partenerii sociali sunt, uh, trebuie să ajungă la un acord iar uh, guvernele trebuie să se implice în aceste, în aceste discuții pentru că aceste uh, regimuri sunt uh, plătite în parte și de către, de către stat. Dar cunoașteți foarte bine acest lucru, iată de ce aș vrea să mă concentrez mai degrabă pe cel de-al treilea aspect al modelului social. Întrebarea este dacă există modele inovante care să ducă la situații în care toată lumea să aibă de câștigat. În domeniul consultanței se, vorbească des, se vorbește despre organizarea muncii bazată pe proiect. E vorba despre relaționare, se vorbește despre uh, angajații independenți și așa mai departe. Toate aceste discuții sunt pasionante de-a dreptul, însă nu știu care model uh, va merge și care nu. În orice caz, cred că trebuie ca fiecare dintre ele să fie încercat. Patronii sunt cei care trebuie să uh, organizeze toate aceste lucruri, evident, în colaborare cu angajații. Oricum, fiecare cu părerea lui. Vom vedea la sfârșit cine a avut dreptate și cine a avut de câștigat. În orice caz, patronii și angajații trebuie să vadă care este modalitatea cea mai bună de a-și uh, organiza munca și de a-și duce la capăt, de a-și atinge obiectivele. încă o dată subliniez importanța dialogului. A avea încredere în dialogul social este un element esențial. Bien, alors maintenant, euh... Foarte bine. Acum rolul președintei este îngrozitor pentru că va trebui să disciplinez discuția. Avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție. Dau prioritate membrilor comisiei. Doamna Nezevețca s-a înscris. Cine altcineva mai dorește să ia cuvântul în această dezbatere? Sarkas, Costello, Atubatu, et c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres membres dans l'assistance qui souhaitent mai dorește altcineva din sală să ia uh, cuvântul? Nu ridicați mâna toți deodată. Pot să mai accept două alte întrebări. O întrebare. Deci, cineva din afara Parlamentului și atât. Deci, cinci oratori. Vă pot da un minut. Doamna Iazlovețca. Wydaje mi się, że budowanie silnego, nowego modelu społecznego powinno oprzeć się Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă vrem să construim un nou model social european, atunci, mai întâi de toate, trebuie să evaluăm situația actuală. Da, s-a spus asta deja. Măsurile care nu sunt eficiente trebuie să fie eliminate și trebuie să fie înlocuite de măsuri uh, eficiente. Să nu uităm că avem 28 de state membre diferite în același timp, însă, trebuie să ne gândim la principiul solidarității, nu trebuie să-l pierdem din vedere. Sunt uimită de faptul că în Parlamentul European uh, vorbim prea rar despre solidaritate. Ar trebui să avem o concepție mai complexă. Dacă vorbim despre investiții în capitalul uman, atunci mai întâi de toate trebuie să evaluăm nevoile de pe piața muncii. În momentul în care uh, creștem vârsta de pensionare, atunci trebuie să ne gândim la măsurile corespondente care trebuie să fie luate. Uh, de asemenea, implicarea mai puternică a femeilor pe piața muncii, uh, doamna uh, președinte, intervine. O întrebare, vă rog. Da. Întrebarea mea este următoarea. Considerați că crearea unui nou model social european ar trebui să aibă la bază transformarea statului într-un actor mai activ? Sercas, puis madame... Domnul Sercas și după aceea doamna Benarabatu. Un minut pentru fiecare. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, tuturor uh, celor care ați intervenit. Vreau să le mulțumesc directorilor pentru toate eforturile lor, eforturi depuse, în special în această perioadă în care, iată, criza economică ne lovește. Trăim într-o perioadă în care, iată, numărul de dușmani ai statului bunăstării crește permanent. Iar statul bunăstării trebuie să fie, să fie protejat. Capitalul uman trebuie să fie protejat într-o societate echitabilă, asta pentru a putea avea inovare, pentru a, avea un, a putea avea un viitor uh, strălucit în contextul acesta al modificărilor uh, permanente care duc la scăderea calității vieții în Europa. Vreau să vă întreb sau dacă sunt întrebat uh, dacă modelul social european are un viitor, uh, eu, uh, îmi, eu pun întrebarea, are Uniunea Europeană un viitor fără acest model social european, doamna Benara Patu? Um, Cineva a spus că o întreprindere competitivă trebuie să se bazeze pe aceste lucruri. Ori eu nu cred așa ceva. Gândiți-vă la Amazon, care e extrem de competitiv, însă care asigură condiții de muncă extrem de proaste. Doamna Șerban a vorbit despre despre relația cu vecinii. Ei bine, tocmai asta aș vrea să, aș vrea să mai aflu câteva um, amănunte în acest sens, pentru că ieri am uh, organizat o conferință în privința lumii arabe. China, Statele Unite se vor uh, implica din ce în ce mai mult în Africa, pentru că Africa va căpăta o pondere foarte importantă la nivel european. Și tocmai de aceea relațiile noastre cu uh, Magrebul sunt extrem de importante rolul nostru din, în Africa trebuie să se uh, să fie cât mai mare. Mulțumesc. Marc Costello și apoi doctorul Svedmar John va avea cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau și eu să le mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit. Vreau să mulțumesc agențiilor pentru tot ceea ce fac. În al doilea rând, vreau să atrag atenția asupra contradiției existente între cele pe care le spunem. Pe de o parte, spunem că avem nevoie de inovație și uh, investiții pentru a proteja modelul social european și pe de altă parte avem state europene, precum Irlanda, în care, din pricina austerității, trebuie să scădem sau să scade bugetul alocat învățământului. Deci, avem un paradox aici. În al doilea rând, dacă vorbim despre îmbunătățirea sistemului de învățământ, despre uh, creșterea rolului învățământului, Uh, trebuie să vorbim și despre validarea abilităților obținute, calificărilor obținute în cursul uh, învățământului. Să nu uităm că toată legislația europeană în domeniul recunoașterii uh, calificărilor pro- profesionale a fost tot timpul amânată. Uh, vreau să vă spun că dacă e să revoluționăm educația, atunci mai întâi de toate trebuie să ne asigurăm că aceste calificări sunt într-adevăr validate și sunt recunoscute în toate statele europene. Bravo pour uh, trois question. Mulțumesc și bravo pentru că ați reușit să puneți trei întrebări într-un minut. Dau acum cuvântul domnului Sven Malt John. Și dumneavoastră aveți cuvântul timp de un minut. Mulțumesc. S-a pus întrebarea dacă are sens să faci muncă de prevenire pe vremuri de criză, ca să ai locuri de muncă mai sigure. Și eu sunt mai degrabă optimist. Statisticile sunt foarte clare. Pentru fiecare euro investit primește înapoi cel puțin 2 euro și s-ar putea să obții chiar 5 dacă te mm, ocupi să previi uh, bolile pielii Uh, induse de uh, problemele din mediul de muncă. Partenerii sociali, în mod voluntar, au fost de acord că trebuie să îmbunătățească munca și securitatea la locul, uh, sănătatea și securitatea la locul de muncă. Și eu cred că puteți să reduceți în mod drastic bolile ocupaționale și accidentele de muncă care apoi costă foarte mult pentru societate. Deci, cum spuneam, o investiție mică cu o rata profitabilității, cu un randament foarte mare. Cum spuneam, partenerii sociali negociază pentru că știu foarte bine că au de profitat de pe urma acestei uh, investiții. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să ajungem acum la ultima parte din seminarul nostru și să cerem fiecăruia dintre invitați să folosească 5 minute ca să reacționeze, să răspundă la cele spuse de uh, ceilalți uh, intervenienți. Deci, uh, vă rog frumos să vă respectați timpul pentru că, având în vedere numărul persoanelor care trebuie să răspundă, nu putem să, nu pot să vă dau mai mult de patru minute, deci uh, începem cu uh, domnul uh, director în funcțiune al CDFOP. Vă rog, așadar, dumneavoastră 5 minute, spune doamna președinte, să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări, vă mulțumesc pentru dezbatere. Cred că Vreau să reacționez la ce a spus domnul Plaț Neme în discursul dumnealui. Trebuie să cheltuim banii pe care avem uh, mai bine. În primul rând în educație. Există dovezi copleșitoare a consecințelor negative a politicii de austeritate. Și e nebunesc că unii chiar vor să continue așa cum au făcut-o în ultimii trei ani. Nu vedem încă luminița de la capătul tunelului. Bine, nu pot să afirm că nu e nevoie de niște reforme radicale și că nu se putea fără niște măsuri dureroase, dar nu așa cum au fost ele luate și puse în aplicare. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul lui Juan Menendez Valdez în numele Eurofound. Thank you very much and, and... Mulțumesc foarte mult. Bine, multe lucruri au fost spuse în ceea ce privește dialogul social. Uh, dați-mi voie doar să subliniez din nou uh, importanța găsirii de soluții pentru dialogul social pentru că doar astfel putem găsi echilibru perfect între feminitate și, de asemenea, productivitate. S-a vorbit de, de asemenea despre schimburi și de asemenea despre situațiile care sunt uh, în beneficiul ambelor părți. E bine, în ceea ce privește acestea din umbr, urmă, am putea spune că e ușor să implementăm astfel de politici. Dar nu e chiar așa de ușor, pentru că trebuie să explicăm aceste soluții win-win, trebuie să arătăm clar cum anume soluțiile acelea vor avea un efect pozitiv. Deci pentru asta diseminarea de informar, eh, informații este esențială. Și eh, la întrebările puse de ultimii eh, vorbitori, domnul Cercas vorbea despre cum anume va putea exista Uniunea Europeană fără modelul social european. E drept, aveți dreptate, dar în același timp, trebuie să ne putem, punem și întrebarea ce anume model de competitivitate, de competiție ne dorim pentru Europa, pentru ca această Europa să existe și pe viitor. Adeseori uh, citim uh, despre concepte pompoase de genul creștere, uh, Uh, sustenabilă și uh, austeritate care aduce beneficii, dar lucrurile nu stau chiar așa. Importanță, importante sunt tocmai informațiile despre care vorbeam. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dăm cuvântul uh, doamnei Crista Set la CEF în numele EU OSHA. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să revin la unele dintre aspectele care au fost menționate înainte și uh, de asemenea, mă voi referi la cele spuse de domnul Jung. Cred că avem suficiente dovezi, suficiente studii care arată clar că investițiile în resursele umane sunt profitabile. EU OSHA va continua să coleteze și să dovedească, practic, că investițiile în educație, în siguranță, în formare uh, sunt profitabile. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că există dovezi, există studii suficiente la dispoziție pentru a, a implementa, pentru a îmbunătăți politicile în direcția aceasta. De asemenea, simplificarea legislației este importantă. Știm cu toții că situația IMM-urilor nu este foarte facilă, în special în această perioadă, în această perioadă de constrângere economică. Dar eu consider că e esențial să oferim instrumentele de care angajații și angajatorii au nevoie. Într-adevăr, putem să le ajutăm pe IMM-uri să implementeze litera legei, legii și cred că după ce vom face lucrul acesta vom putea vedea clar că există și alte moduri de a folosi legislația. Important este însă ce anume facem noi în uh, dezvoltarea de instrumente pentru IMM-uri. Nu trebuie să creem uh, diferite niveluri de competențe companii și angajați uh, care unii știu, alții știu mai puțin să folosească litera legii. De asemenea, Există dovezi cât se poate declare că până și companiile acelea oi negre, din punct de vedere a condițiilor de muncă pe care le oferă, nu vor uh, supraviețui pe me- termen mediu și lung. Există exemple de, acesta, de genul acesta până și în Germania. Au existat companii mari care ofereau condiții de muncă proaste și care la un moment dat au dispărut tocmai din acest motiv. Deci iată ce trebuie să explicăm. Trebuie să explicăm faptul că uh, oferirea de condiții uh, bune de muncă este, esențial, este esențială pentru viitorul unei companii. Și, de asemenea, în numele tuturor agențiilor, dați-mi voie să subliniez faptul că dacă nu folosim dialogul social în toate cele pe care le facem, e clar că nu vom avea succes și că nu vom putea contribui în niciun fel la societatea europeană. Vă mulțumim, doamna, Șer. doamna Șerban și mai apoi dăm din nou cuvântul domnului ministru. Vă mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să subliniez importanța modelului european pentru statele din vecinătate. Bineînțeles, modelul nostru nu este perfect, nici pe departe. Dezbaterea de astăzi ne arată cât se poate clar că există opinii și viziuni diferite cu privire la viitorul acestui social. Însă, important este ca până și pe agenda aceasta minimă pe care o avem acum în, la nivel european să uh, reușim să ajungem la un consens. În ceea ce privește modelul social european, eu nu cred că avem o problemă în ceea ce privește definițiile, ci mai degrabă o problemă în ceea ce privește implementarea și acțiunile. Și aici trebuie să facem uh, diferența între definirea politicii, politicilor și uh, implementarea politicilor, inclusiv în domeniul educațional. Nu e doar uh, nevoie nevoie de definiția unui model, model social european și e nevoie și de implementarea acestui uh, model social european. Și dacă agen, agențiile noastre uh, trebuie să fie evaluate permanent, uh, atunci și modelul social european trebuie să fie evaluat permanent în funcție de ceea ce se întâmplă într-adevăr pe piața muncii. De asemenea, în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, da, este un aspect esențial. Acest aspect, uh, odată rezolvat, uh, va duce la sporirea mobilității în Europa. Toate tendințele demografice ne arată că migranții sunt necesari în Europa în viitor și, uh, din păcate, iată, în ciuda acestei necesități, nu facem nimic pentru a facilita migrația. Iată, în Africa avem o sporire a tendințelor demografice geografice, uh, dar nu încurajăm migrația uh, de calitate. Și uh, Uniunea Europeană, practic, nu este în momentul de față o de- destinație preferată de oamenii de, uh, talentați. Nici măcar cei din uh, Republica Moldova nu vin în Europa, ci merg în alte locuri ale lumii unde condițiile sunt mai bune. Și iată de ce trebuie să vedem ce anume facem noi și ce anume putem îmbunătăți pentru a atrage pe cei, într-adevăr, bine calificați. calificați. Dacă Europa vrea să fie marea voce la nivel mondial, atunci trebuie să investească în străinătate, trebuie să dialogueze într-o manieră mult mai constructivă decât o face în momentul de față uh, cu uh, partenerii uh, din străinătate. Urmează domnul ministru și mai apoi ceilalți, pentru că, iată, mai avem puțin timp la dispoziție. Crista, aș vrea să îi cer Cristei Sedlacek să dea un răspuns clar la întrebarea care a fost adresată. Iată, a fost dat exemplul uh, companiei Amazon, pentru că în uh, discursul dumneavoastră ați spus că competitivitatea, competitivitatea merge mână în mână cu condițiile bune de muncă, dar iată, există și exemple inverse. Aș vrea să știu care ar fi răspunsul dumneavoastră concret la această întrebare. Pentru că se spune pentru că, iată, există exemple de întreprinderi extrem de competitive în care condițiile de muncă nu sunt dintre cele mai bune. Da, cunosc uh, problema condițiilor de muncă la Amazon, însă, în general, există probe că pe termen mediu și lung, întreprinderile nu vor supraviețui pe piață dacă nu își îmbunătățesc condițiile de muncă. În Germania există mai multe exemple am văzut că acele condiții proaste de muncă, deci acolo unde se înregistrează mai multe accidente de muncă, și concediu, concedii medicale, uh, aceste întreprinderi nu mai sunt competitive pe termen mediu și lung. Evident, există și excepții, dar, în general, fără investiții și fără ca compania să se investească, evident, în uh, ceea ce înseamnă condiții de muncă bune, competitivitatea nu poate fi asigurată. Încă o dată subliniez, în această direcție indică toate probele pe, care le deținem. Domnule ministru, poate ne veți putea spune care sunt învățămintele cu care plecați astăzi de aici și care este ultimul dumneavoastră mesaj astăzi. Aveți cuvântul. Doamna președinte, chiar să știți, am fost foarte atent la această discuție. Pe lângă unele întrebări care le aveam spuneam, preluând modelul economic, modelul european implicit și modelul social, care, să fim sinceri, este un element de atractivitate pentru toate țările care gravitează spre Uniunea Europeană, fiindcă, într-adevăr, Uniunea Europeană excelează prin acest model social. Din ceea ce am auzit aici, sigur că timpul rezervat nu îmi permite să reacționez într-un fel la mai, multe, la mai multe întrebări, la mai multe reacții, dar câteva lucruri care mi se par importante și relevante. Uh, sustenabilitatea acestui model din perspectiva spațiului uh, bugetar, spațiul fiscal pentru uh, costă. Acest model social costă. Și până la urmă costă întreprinderile. Adică până și politica, fiscalitatea care asigură spațiul bugetar pentru a menține acest model, până la urmă face presiune pe competitivitatea întreprinderii. Este o, este o legătură directă. Aceea deci, este important să discutăm acest subiect. Doi, cineva a întrebat cum găsim noi uh, această armonie dintre competitivitatea la nivel de întreprindere, competitivitatea la nivel național și, de fapt, rolul statului, dar și rolul altor parteneri sociali. Uh, și, uh, dacă vreți, eu am avantajul de a auzi și de a privi, într-un fel, dintr-o parte aceste discuții. Eu zic că, până la urmă, sustenabilitatea modelului social are anumite limite dacă el se bazează doar pe Uh, parte de contribuții sociale. Eu zic că noi totuși trebuie să încercăm să, noi cel puțin în Moldova asta încercăm să facem, să încercăm să mișcăm centrul de greutate spre a oferi totuși locuri de muncă, fiindcă în măsura în care, sau mai bine zis, una din cauzele crizei financiare, inclusiv și în unele țări europene, să ne uităm sincer și să spunem de unde vine. Din faptul că s-a făcut presiune pe finanțele publice, care vine din zona uh, acoperirii anumitor uh, instrumente de protecție socială. De aceea eu am impresia că atâta timp cât noi nu vom uh, încerca să schimbăm accentele foarte, foarte serios spre a oferi locuri de muncă în primul rând, spre a oferi, a face reformă regulatorie, scoate barierele birocratice care există pentru întreprindere, fiindcă tot fac presiune pe întreprindere a oferi în general un cadru uh, de afaceri mult mai prietenos, a scoate orice bariere pentru investițiile străine directe, așa cum spunea cineva, a flexibiliza piața muncii, să oferim în primul și în primul rând uh, întreprinderilor și uh, oamenilor cunoștințe, aptitudini, motivări, condiții astfel încât ei să fie motivați să muncească. Să muncească, să fie productivi, Uh, și cred că uh, asta am desprins această idee. Este, este un element foarte important, fiindcă dacă nu vom, dar aceasta necesită o implicare din partea statului mai proactivă. Dați niște politici mai grele, mai sofisticate, cu mai multă uh, asumare a unei responsabilități politice mai mari. Dar nu avem altă soluție, fiindcă alternativa este să continuăm a face presiune pe întreprinderi, să ne oferim un spațiu bugetar mai larg pentru a utiliza activ preponderent instrumente de protecție sociale, care nu sunt de ignorat, bineînțeles. Dar, dar atunci noi intrăm într-un cerc, într-un cerc vicios. Sporim fiscalitatea pe, pe întreprindere, le îngustăm uh, spațiul de competitivitate în loc să investească în uh, tehnologii moderne, în educarea, uh, în formarea personalului, ei achită impozite din care statul dă contribuții sociale. Eu am impresia că există riscul patinării spre un, spre un, cerc, spre un cerc vicios. Și uh, noi cel puțin încercăm uh, să ne învățăm din, uh, din experiența altor țări și din start, să nu patinăm spre această zonă, să încercăm să punem accentul pe a crea condiții cât mai bune pentru, pentru întreprinderi de a, de a inova, de a investi în oameni, de a, fiindcă statul niciodată nu o să fie capabil să acopere tot necesarul de investiții care trebuie să le facă sectorul privat. Niciodată. Noi vom, vom, ne vom mișca pe cerc, ne vom ca Uh, sunt anumite reptile care își mănâncă, își mănâncă coada. Este un, în viziunea mea este un, este un cerc vicios, nu are, nu are viitor. De aceea, aici, în zona asta, trebuie să găsim uh, soluțiile. Statul vrea, el, nu vrea, trebuie să fie mai implicat, trebuie să fie cu politici mai sofisticate. De aia am, am, am avut eu în vedere când spuneam că statul trebuie să fie mai, mai proactiv, fiindcă cu cât mai competitive se vor strădui să fie companiile, vedem că deseori se întâmplă că ei nu mai au nevoie de niște oameni. Și atunci, dar ce facem noi cu oamenii ăștia? Fiindcă acești oameni fac presiune, fie politică, fie presiune până la urmă fac pe buget și până la urmă tot acolo ajungem, să compensăm uh, lipsa preocupării pentru a oferi locuri de muncă cu salarii competitive, pe a le oferi instrumente de protecție sociale. Eu, dacă vreți, asta ar fi uh, ideea de bază care am vrut eu să o aduc și cred că nu există altă soluție decât a continua cu uh, debirocratizările, un mediu regulatoriu cât mai favorabil, a stimula investițiile, întreprinderile să inoveze, să investească în oameni, a stimula și a motiva oamenii, dacă vreți, cultul muncii. Cultul muncii, oamenii să înțeleagă, muncii intelectuale, muncii, muncii fizice, trebuie să sensibilizăm oamenii că este prestigios să ai o meserie, să mergi să muncești, să fii productiv, să primești salariu. Eu am impresia că noi cumva s-au diluat toate aceste valori care sunt, sunt cruciale pentru, pentru competitivitate. Și bineînțeles pe o platformă de dialog social care trebuie să treacă la un parteneriat social. Eu am impresia că de dialog deja trebuie să mergem la parteneriat. Toți trebuie să vadă cu ce contribuie și ce primesc în schimb. Și sindicatele, și patronatele, și, și guvernul. Nu există altă soluție. Adică nivelul de dialog trebuie să fie alt nivel de maturitate deja, cu mult mai multă implicare și responsabilitate din partea tuturor părților. Iar asta face presiune și pe politicieni, dar uh, mi se pare că este un joc corect. Mulțumesc. Merci beaucoup. Euh, Il nous reste un tout petit peu de temps. Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem încă un pic de timp la dispoziție, așa că o să dau cuvântul deputaților care sunt asociați acestui panel. Deci lui Heinz Becker întâi, pentru a ne transmite mesajele sale în privința urmărilor pe care le va da acestei discuții nu cred că e o întâmplare ca tocmai în dimineața asta să, să avem aceste discuții cu cele patru agenții și ceilalți invitați. Cred că săptămâna viitoare, pe 2 octombrie, Agenția Europeană își va publica documentul pe contribuția asupra Europei economice și monetare. Deci aș, v-aș ruga, domnule Heinz Becker, să ne spuneți deci, ce elemente ne-am putea folosi pe viitor în ceea ce privește această dimensiune socială a Europei? Aveți cuvântul. Thank you, Mrs. Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Evident, aspectul pe care l-ați evocat este unul extrem de complex. Pe scurt și sincer, Înțeleg că situația în care ne aflăm este următoarea. Un subiect extrem de important ne stă pe buzele tuturor și anume Uniunea Socială. Și cred că reprezintă un simbol pentru o serie de elemente importante discutate astăzi aici. Voi încerca deci să fiu succint, cum am promis, dar eu cred că nu suntem în poziția de a lucra cu adevărat pe marginea Uniunii Sociale Europene. Sunt convins că modul în care am lucrat până acum și în structurile actuale trebuie optimizate. Asta dacă vrem cu adevărat să răspundem provocărilor uh, zile, zilei de astăzi și zilei de mâine. O uniune fiscală și economică trebuie să fie proiectată și programată clar înainte de a putea cu adevărat vorbi despre o uniune uh, socială. Fără urmă de îndoială, Obiectivele agențiilor noastre au fost clare din capul locului și munca noastră din această comisie a vizat clar optimizarea solidarității sociale la nivel european. Iată de ce nu vreau să pierd uh, vremea și să ne pierdem atât timpul cât și nervii în discuții interminabile de Uh, strategii la nivel înalt care până la urmă nu ating niciun fel de obiectiv. Mulțumesc. O să-i dau acum cuvântul Kinga Gönz și poate ceilalți trei. Kinga Gönz are cuvântul. Doar în câteva vorbe. Cred că ce avem de învățat astăzi este că nu trebuie neapărat să alegem între creștere economică și protecție socială. Nu, cele două trebuie să meargă mână în mână. Cum? Prin investiții. Creșterea economică poate duce la o îmbunătățire a modelului social european. Cred că acesta este mesajul pe care l-am putut recepționa din partea tuturor vorbitorilor. E clar, solidaritatea la nivel european are foarte mult de, so de suferit, dar ea trebuie apărată cu orice preț. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Antea McIntyre. Vă mulțumesc. Sunt extrem de impresionată de ultimele cuvinte ale domnului ministru. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră a fost o întrebare. Vrem să ne bazăm pe statul bunăstării sau să creăm bunăstare? Nu vrem să creăm un model social uh, greoi. Nu, vrem să încurajăm oamenii să investească. Vrem să îi încurajăm să își îmbunătățească competențele și abilitățile. Doar astfel Europa va putea uh, intra într-o competiție strânsă cu celelalte țări. Da, avem nevoie de o ucenicie, dar una modernă. Nu ne putem întoarce la locuri de muncă care nici nu mai există astăzi și la meserii care nu mai există. Trebuie să progresăm. Cred că suntem uh, pe acest val european care ne-ar putea asigura că politicile noastre se bazează pe fapte și pe probe. Să, re- să realizăm uh, evaluări în toate aceste domenii. Vă mulțumesc. Iată, deci uh, dezbaterea noastră este în primul rând de natură politică, asta e clar. E vorba deci, uh, eurodeputații clar au vorbit despre un angajament uh, politic propriu fiecăruia dintre ei. Într-adevăr, noi, uh, în cadrul comisiei noastre, putem face o muncă colectivă. Cred că toți ceilalți trei vorbitori ar dori să intervină, așa că le dau cuvântul pentru unul, două minute maximum. Deci, uh, în aceeași ordine în care au intervenit Uwe, Carola și Bodoan. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată vreau să vă felicit pentru organizarea acestui seminar. A fost uh, un schimb de opinii foarte rodnic și la un nivel uh, destul de înalt. Vreau să subliniez ce spunea domnul Reju, că nu noi sau comisia trebuie să spunem întreprinderilor cum să se dezvolte. Da, trebuie să lăsăm spațiu pentru spiritul de antreprenoriat. Eu nu sunt împotriva dimensiunii sociale a modelului european economic, dar nu există doar un singur model uh, social care, să spun așa, deține monopolul. Nu pot decât să repet ce a spus Banca Mondială. În Europa se cheltuie cu 50% mai mult pentru modelul social decât în alte părți ale lumii. Și domnul comisar Andor a spus foarte bine că trebuie să ne gândim la costurile pe care le implică acest model social Criza a arătat că companiile au nevoie de o piață a muncii flexibilă și că doresc să aibă parteneri social, parteneri de dialog liberi, de asemenea și ei flexibili, care să se poată adapta. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumim! Carola Fișparpitel are cuvântul acum. Vreau doar foarte pe scurt să spun uh, că, apropo de Amazon, în Germania, angajații au făcut grevă și încearcă să obțină recunoașterea um, condițiile de lucru din acordul de branșă. E clar că ei nu prea muncesc foarte bine și nu sunt nici productivi. Concepția mea despre competitivitate se bazează pe calitatea produselor noastre, pe capacitatea noastră de inovare, dar, de asemenea, și pe nivelul de motivație al lucrătorilor și posibilitatea lor de a fi performanți și de a se adapta. Posibilitățile noastre în ce privește competitivitatea nu ar trebui să se limiteze la obținerea competitivității cu orice preț și cu orice sacrificiu pe plan social. Cred că ar trebui să înțelegem odată și odată că austeritatea nu funcționează, nu dă roade. Avem nevoie de investiții în servicii, în locuri de muncă care uneori se și autofinanțează. Și s-au dat exemple, de exemplu intervenientul care a spus că atunci când investești un euro, ai un uh, randament de 5 euro dacă investești în uh, securitate și sănătatea locului de muncă. Mulțumesc, dau cuvântul domnului uh, Bodoan Rego și mulțumesc domnului comisar Andor pentru care tocmai a sosit. Dumnealui uh, va putea poate să răspundă la una sau două întrebări după intervenția dumnealui. Vă spun acest lucru de pe acum pentru că eu va trebui să vă părăsesc înainte de finalul dezbaterei. Domnul Bodoan, da, câteva cuvinte despre un subiect care pare divergent aici. E interesant. Vorbim despre o companie competitivă, dar uh, cât de concurențială este uh, um, concurența este sectorul de activitate unde activează acea companie și la acest lucru trebuie să ne gândim. Și atunci când spunem că avem nevoie de alternative, sau că nu înțelegem de ce o companie uh, dă oameni afară, ar trebui să ne gândim la mm, peisajul de ansamblu, nu numai la situația companiei respective. Eu cred că avem nevoie nu numai de um, aceste agenții care fac o treabă foarte bine, dar ar trebui să facem apel și la consultanții privați, de exemplu cei de la McKenzie, au încercat să trimită un mesaj către toți uh, um, angajații, cum, clienților lor, companiilor care sunt clienții lor, că e nevoie să depui eforturi pe plan individual pentru a crește competitivitatea întreprinderii. Nu vreau acum să fiu provocator, pot să vă dau multe alte idei, eu am lucrat la o companie de consulting în New York și după aceea am fost transferat la Bruxelles, care oricum este țara mea natală. Între timp, condițiile mele de lucru s-au înrăutățit în momentul în care am venit la Bruxelles, care nu așa, este o, o economie de piață socială uh, și o democrație față de lumea anglosaxonă, nu așa, unde nu există niciun fel de scrupule și de limite. Iată în ce constă diferența. În New York dacă nu eram mulțumit cu munca mea, puteam să ies pe ușă și să mă duc să-mi caut de lucru în altă parte. Când am venit aici, mi-am dat seama că va fi mult mai greu să-mi găsesc alt loc de muncă. Da, și vă mai dau, ca să spun așa, morala poveștii. Mie mi s-ar părea că o piața muncii este co- uh, competitivă dacă oamenii pot foarte ușor, cum spuneam, să-și schimbe cariera, să-și schimbe locul de muncă și să fie încrezători că vor reuși în acest demers. Mulțumesc, spune doamna președinte mulțumesc directivilor agenților, mulțumesc domnului viceprim-ministru, vă mulțumesc că ați avut o contribuție foarte prețioasă la lucrările noastre, mulțumesc și tuturor colegilor pentru contribuția lor din această dimineață. Dați-mi voie să fac câteva uh, observații așa de final, uh, dar care nu um, angajează, ca să spun așa, pe toți membrii comisiei, sunt în numele meu propriu și personal. Uh, Discutăm despre dialogul social, despre inovare, despre ce trebuie făcut la locul de muncă sau um, la școală. Da, principiile generale întrunesc consensul, însă atunci când ne dăm seama exact cum trebuie să evolueze sistemele, acolo intrăm într-o adevărată confruntare și unii spun nu avem mijloace suficiente, nu asta este calea care trebuie de urmat și așa mai departe. Există și o altă linie de gândire, că ar trebui să lăsăm companiile în pace. Da, e puțin caricatural ce spun eu aici. Eu am constatat că în anumite sectoare întreprinderile ne spun lăsați-ne în pace, noi putem cel mai bine să ne autodisciplinăm. Dar am văzut cum s-au desfășurat până la urmă lucrurile și încotro um, unde am ajuns am văzut că în unele consilii de administrații, dacă sunt mai multe femei, munca este mai eficientă. Da, odată ce am aflat că este mai eficient, legislatorul poate să dea un imbold eficienței, ca să spun așa, și nu cred că este ceva nociv dacă la nivel european să un procent mai mare de femei în consiliile de administrație. Am fost foarte frapată de ce a spus doamna McIntyre despre creștere. Da, avem nevoie de creștere economică, dar totuși au trecut 10 ani și am văzut ce înseamnă să faci creștere de dragul creșterii. Dacă nu canalizăm aceste tendințe, dacă nu spunem foarte clar că avantajele, beneficiile creșterii trebuie să permită finanțarea modelului social, atunci avem o creștere care umple buzunarele speculanților. Și cred că nimeni din această comisie nu-și dorește uh, ca um, lucrurile să rămână așa. Domnule prim-ministru, am fost foarte impresionată de multe dintre afirmațiile dumneavoastră și îndeopște atunci când ați spus Competitivitatea în fond este o, o întrebare care se pune la nivelul unei țări. Dacă competitivitatea este o miză pentru o țară întreagă, înseamnă că toți actorii trebuie să se mobilizeze și să interacționeze și că nu pot să soluționez chestiunea la uh, nivelul unei singure întreprinderi. Și ați mai spus că, din punctul dumneavoastră de vedere, exista un fel de situație uh, și șocantă, pentru că, citez, ați spus că drepturile lucrătorilor dumneavoastră, um, cetățenilor dumneavoastră care au ajuns să lucreze în străinătate nu sunt neapărat garantate. Și este și una din uh, uh, marotele comisiei noastre. Ne luptăm pentru protecția drepturilor uh, lucrătorilor. Ați mai spus și despre dialogul social și sper că nu vă trădez, nu, nu, nu spun o inexactitate, dar și dumneavoastră ați insistat asupra importanței dialogului social. Și acest lucru uh, e important și la nivel european. Mi-aduc aminte de intervenția domnului președinte Barroso atunci când a făcut discursul despre starea Uniunii anul trecut. Anul acesta nu am mai repetat acest lucru, dar uh, în discursul despre starea Uniunii din 2012 de la Parlamentul European, dumnealui a afirmat că uh, Uh, chestiunea modelului social uh, făcea parte integrantă din competitivitatea uh, Uniunii Europene. Eu cred că ar trebui să revenim la această idee. Eu nu sunt totdeauna o mare fan al domnului Barroso, dar cred că asta, această afirmație era un mare adevăr. Și acum, un punct de vedere personal pe care poate îl împărtășesc și alții aici, dar știu că nu toată lumea, faptul că Competitivitatea nu poate să fie măsurată numai prin uh, costul uh, uh, mâinii de lucru. În concluzie, aș vrea să lansez două piste de reflexie și preiau multe din elementele exprimate în această dimineață. Mă gândesc mai întâi la ce ne așteaptă pe viitor. Noi ne gândim cum putem să transmitem mai bine cunoștințele, cum putem să ne formăm cetățenii, dar probabil că e deja depășită uh, această metodă, pentru că noi nu am anticipat amploarea pe care o va lua șomajul. Am pus la punct niște sisteme de formare într-un moment în care nu aveam șomaj de masă. Acum există acest fenomen al șomajului uh, de mare amploare și există niște uh, um, procente uriașe, înspăimântătoare de oameni care sunt complet demobilizați. Deci, cum spuneam, această uh, stare de lucru nu exista um, atunci când au fost create sistemele um, educaționale actuale. Și ținând cont de acest lucru, cred că avem o mare provocare în fața noastră. Noi nu putem numai să uh, ne mulțumim, uh, să îl însoțim pe un uh, um, șomer de la un loc de muncă la celălalt, ci trebuie să vedem cum face față acestui fenomen uriaș de șomaj de masă, cum spuneam. E vorba despre această nepotrivire între sistemul educațional și nevoile de pe piața muncii. Se vorbește foarte mult despre această nepotrivire, mismatch în engleză. Ar trebui să putem să uh, ajustăm sistemul educațional la nevoile de pe piața muncii, dar nu e vorba numai despre o schimbare a programelor școlare, ci trebuie să schimbăm totul, mentalitățile, metodele, pentru că altfel întotdeauna va exista acest decalaj între evoluțiile tehnologice și competențele uh, pe care le oferim mm, uh, tinerilor și trebuie să-i formăm și pe formatori. Acum uh, o rog pe colega Uh, mea, Edith Bauer, să vină să preia președinția și mulțumesc anticipat și dau cuvântul și domnului comisar și îmi cer scuze pentru că, din păcate, nu pot să rămân să-l ascult, dar uh, vom mai avea și alte ocazii să ne întâlnim. Domnule comisar, aveți cuvântul. Madam uh, Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, stimați directori ai agențiilor europene, doamnelor și domnilor, mai întâi de toate vreau să felicit Parlamentul și cele patru agenții pentru organizarea acestui seminar. Îmi pare rău că n-am putut să iau parte la el pe toată durata sa, dar consider că acest seminar este o dovadă clară a efortului susținut al agențiilor europene. Aceste agenții, practic, sprijină politicile Comisiei, cum oferind uh, toate informațiile necesare demarării unor uh, dezbateri esențiale. Comisia și toți cei care beneficiază de eforturile celor patru agenții nu pot decât să fie recunoscători pentru aceste informații și analize. În ultimii patru ani, Europa s-a confruntat cu cea mai lungă lungă criză economică și financiară de la al doilea război mondial încoace. În această criză, modelul social european a reprezentat un avantaj mare care i-a protejat pe cetățeni de consecințele crizei financiare. Prin, spre exemplu, dialogul social de înaltă calitate s-au salvat multe locuri de muncă și s-au găsit soluții flexibile. Prin stabilizatorii automați din uh, statele membre, veniturile au fost uh, protejate în prima perioadă a crizei, uh, ceea ce a dus practic la susținerea cererii agregate. De asemenea, dar criza ne-a învățat câte ceva. Ce ne-a învățat? Ne-a învățat că pentru a crea un model social, socioeconomic mai rezistent în Europa, avem nevoie de îmbunătățiri atât la nivelul statelor membre cât și la nivel de Uniune Europeană. Bineînțeles, pentru a depăși criza, Europa trebuie să își repare, între ghilimele, modelul de afaceri. În primul rând, avem nevoie de reglementări ale sectorului financiar, avem nevoie de politici industriale mai robuste și, de asemenea, Uniunea Monetară trebuie să fie reformată. Pe de altă parte, trebuie să vedem ce anume putem face altfel uh, în domeniul monedului social european. E bine, din această perspectivă, Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult și nu mai puțin. Faptul că ne-am asumat obiectivele tratatului uh, nu trebuie să fie uh, pierdută din vedere. Avem nevoie de progres social uh, de coeziune economică și socială și regională și, de asemenea, avem nevoie de solidaritate între statele membre. Avem nevoie de o ocupare cât mai um, mare cu putință într-un context economic uh, solid și asta se spune în articolul 3 al Tratatului Uniunii Europene. Acest articol spune de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să promoveze coeziunea socioeconomică și regională și uh, solidaritatea între statele membre. Deci, uh, se face aici, de asemenea, un echilibru clar între responsabilitățile statelor membre și uh, solidaritatea Europei la nivel european. Pentru că asta înseamnă, practic, Uniunea Europeană, responsabilitate individuală și solidaritate în același timp. Eu consider că solidaritatea la nivel european poate fi întărită uh, doar dacă solidaritatea între statele membre este într-adevăr stimulată și lucrul acesta nu se va întâmpla dacă Uniunea Europeană nu-și asume un rol mai solid. Eh, instituțiile europene trebuie să lucreze împreună. Statul, statul bunăstării a avut mult de suferit de pe urma Uh, pachetelor de austeritate. Comisia a venit cu pachete sociale economice care practic sprijină statele membre în luarea unor decizii cu privire la folosirea mai eficientă a resurselor disponibile pentru eliminarea, combaterea uh, sărăciei la nivel național. De asemenea, s-au lansat o serie de reforme sociale pentru îmbunătățirea gradului de uh, de securitate și durabilitatea sistemului pensiilor. Există o carte albă, o carte verde, de asemenea publicate de comisie, în care prezentăm argumentele pozitive și, uh, de asemenea, oferim recomandări cu privire la orientarea dezbaterilor pe aceste teme în statele membre. De asemenea, pachetul privind ocuparea tinerilor a ajutat statel, statele membre să mobilizeze resursele disponibile și uh, să preia cele mai bune modele de învățământ vocațional pentru combaterea șomajului în rândul uh, tinerilor. Consiliul, uh, iată, a propus introducerea garanției pentru tineret, care are o finanțare de 6 miliarde de euro și acesta este un exemplu clar clar al modului în care Uniunea Europeană poate acționa împreună pentru eliminarea unei probleme esențiale la nivel uh, social. Această garanție pentru tineret va îmbunătăți securitatea ocupării în rândul tinerilor și, de asemenea, ajută la menținerea atractivității pe piața muncii a tinerilor pe termen lung, uh, pentru că această garanție, practic, uh, se concentrează pe păstrarea Uh, aptitudinilor tinerilor. Uh, acest, uh, de asemenea, statele membre pot să contribuie la lupta împotriva sărăciei în rândul tinerilor printr-o serie de acțiuni de formare demarate la nivel național. Toate aceste măsuri luate la nivel european și măsuri uh, luate la nivel național vor duce la reconstruirea modelului social european și uh, vor contribui la sustenabilitatea sa pe termen lung. Economia socială, să nu uităm, care cuprinde diferitele companii, fundații, etc., oferă la rândul său o serie de servicii care generează uh, milioane de locuri de muncă poten, potențialul Fondului Social European, tocmai de aceea trebuie să fie mai bine exploatat în statele membre, asta pentru a crea mai multe astfel de companii sociale care să contribuie la crearea unei economii sociale. Conferința din ianuarie din Strasburg va reuni o serie de actori importanți în acest domeniu uh, și cu siguranță vom reuși să găsim o, să schițăm măcar o soluție. Dar dacă vorbim despre Mondialul uh, Social European, nu putem să nu punem în discuție și dialogul social. Uh, Trebuie să îmbunătățim implicarea și participarea uh, actorilor sociali în discuțiile și luarea de decizii la Bruxelles. Bineînțeles, Comisia a oferit uh, finanțare menită a îmbunătăți dialogul social la nivel uh, național. Dar trebuie să îmbunătățim acest dialog la nivel european, pentru că acesta ar putea aduce, într-adevăr, mai multe efecte pozitive. Uh, prin procedura semestrului european, spre exemplu, am putea face lucrul acesta. Putem să implicăm pe actorii uh, uh, sociale, așadar, în discuțiile europene, dar să nu uităm de sprijinul care trebuie să fie oferit dialogului social la nivel național. Există state în care acest dialog pur și simplu a fost distrus și trebuie să fie reconstruit. Doamnelor și domnilor, trebuie să subliniez trei domenii de politici uh, în care activitățile Comisiei Europene vor fi în următoarele luni absolut cruciale. În primul și în primul rând, trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că piața muncii europene oferă uh, oportunități cetățenilor noștri. Pe lângă rata mare de uh, rata mare a șomajului, nu trebuie să uităm că avem un deficit de angajați cu foarte calificați, în care sunt necesari în domeniul IT și în multe alte uh, domenii. Există și în momentul de față locuri de muncă disponibile în aceste domenii cât se poate de, de specializate. Uh, deci, iată, putem scădea rata șomașului pe ansamblu, uh, încurajând mobilitatea care va duce la ocuparea acestor locuri de muncă foarte calificate. Noi încercăm, prin intermediul EURES, să oferim cetățenilor europeni posibilitatea de a vedea care sunt locurile de muncă disponibile. Reforma EURES este necesară. Doar astfel EURES va deveni un instrument mai eficient care le va oferi posibilitatea statelor membre să ofere toate informațiile de care au nevoie, să le ofere cetățenilor uh, toate informațiile de care au nevoie. Flexibilizarea pieței muncii poate îmbunătăți uh, performanța și dar în același timp trebuie să uh, încurajăm mobilitatea pe, fața, uh, pe piața muncii. Dar, în același timp, trebuie să îmbunătățim și uh, gradul de implementare a politicilor privind piața muncii. Pentru că acestea există, nu sunt bine implementate și iată efectele uh, negative pe care această lipsă de implementare uh, le are. Uh, în al doilea rând, instrumentele de finanțare ale Uniunii Europene vor reprezenta o temă esențială în următoarele luni. În cadrul dezbaterilor CFM, Trebuie să asigurăm uh, finanțarea adecvată a Fondului Social European, dar uh, și a garanției pentru tineri, a programului pentru inovare sociale și a fondului pentru de ajutorare a persoanelor celor mai vulnerabile. Acestea sunt instrumente uh, esențiale pentru îmbunătățirea um, forței de, sau pieței forței de muncă în Europa și sunt instrumente esențiale pentru conservarea co- coeziunii sociale. Dar trebuie să investim în coeziune socială și de asemenea în capitalul uman. Doar astfel putem avea competitivitate și creștere economică în acest context globalizat al secolului 21. Fondul social european în acest context este absolut esențial și trebuie să fie folosit. Dar pentru a fi folosit trebuie să-l simplificăm verificăm. De asemenea, să nu uităm condițiile echitabile de muncă și, de asemenea, protecția uh, sănătății și siguranței la locul de muncă. Aceasta este una dintre elementele esențiale ale modelului social european. Este una dintre marile provocări ale, cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față. Uh, condiții bune de muncă duc la uh, sporirea incluziunii uh, sociale, duc la sporirea gradului de sau posibilităților de angajare, de asemenea contribuie la îmbunătățirea modelului pe ansamblu european sau condițiilor de viață, uh, îmbunătățirea condițiilor de viață la nivel european. Doar doar prin îmbunătățirea condițiilor de muncă vom putea reuși să atingem obiectivele 2020. S-a dovedit clar într-o serie de studii că îmbunătățirea condițiilor de muncă duce la profit pentru compania care implementează aceste măsuri. Un mediu de muncă uh, sigur duce la sporirea motivației în rândul angajaților și sporirea motivației duce la îmbunătățirea competitivității, nu doar a companiei, ci și a Europei. Pe lângă aspectul, aspectele acestea, încercăm să îmbunătățim uh, cad, condițiile cadru pentru ucenicie uh, stabilite la nivel european și, de asemenea, avem și o platformă europeană împotriva muncii la negru pe care încercăm să o stimulăm. Doamnelor și domnilor, în momentul de față, zona euro, în special, dar și Uniunea Europeană per ansamblu, se confruntă cu o criză socială, economică și de ocupare. Există o prăpastii din ce în ce mai mari între statele membre și polarizarea în rândul societății crește. Aceste tendințe, practic, uh, reprezintă obstacole în, cazul, în, în calea ambițiilor pe care le avem noi. Și menționam aceste ambiții și anume uh, promovarea incluziunii sociale și gradul cât mai ridicat de ocupare. Dar uh, oricât de grav ar fi situația cu care ne confruntăm în momentul de față, nu trebuie să renunțăm la aceste ambiții, ci din potrivă trebuie să, să modificăm contextul în care ne trăim astfel încât toate aceste ambiții să poată fi atinse. Cadrul european vorbește despre, serio- uh, despre solidaritate și coeziune regională și socială. Asta înseamnă că uh, nu trebuie să ne axăm în procesul nostru european doar pe cei uh, competitivi, ci și pe cei vulnerabili. Nu trebuie să uităm uh, pe aceștia. Problemele sociale din diferitele, statele mem- din diferitele din diferitele state membre ne îngrijorează pe toți, în special în uh, Uh, atunci când vine vorba despre zona euro. Uniunea monetară și economică, iată, nu a luat suficient în uh, considerarea adevăratele evoluții economice, dar și sociale, care sunt absolut uh, Uh, se află în momentul de față într-o situație absolut dezastroasă, iar această situație dezastroasă nu poate decât să impedimenteze avansarea în direcția cea bună a Uniunii economice și monetare. Vedem în momentul de față această polarizare, această sporire a prăpastiilor dintre statele membre Uh, pe de o parte a celor din, uh, între statele membre din zona euro și pe de altă parte între statele membre din afara zonei euro. Vedem că, în special în ceea ce privește acestea din um, urmă, rata șomajului a crescut, uh, de asemenea sărăcia a crescut enorm. Dar să știți că toate acestea se întâmplă nu doar în afara zonei euro, ci și în zona euro pentru uh, îmbunătățirea competitivității, acum statele din uh, pentru îmbunătățirea situației din uh, statele din, din zona euro e nevoie de măsuri cât se poate de rapide care să fie luate, pentru că altfel, iată, ne confruntăm cu, cu populism, naționalism, xenofobie, sunt tendințe care sunt din ce în ce mai uh, vehemente în perioada aceasta de criză. Asta din pricina uh, construcției europene. Uniunea Europeană nu are o, econo- o uniune economică și, și bugetară în, în adevăratul sens al cuvântului, iar îmbunătățirea acestor deficiente, deficiențe de natură legislativă uh, este hotărătoare, iar Comisia va face câteva propuneri în următoarele săptămâni în acest sens, adică în sensul îmbunătățirii Uniunii condițiilor din Uniunea Economică și Monetară. Um, toate inițiativele noastre, doamnelor și domnilor, vizează îmbunătățirea dimensiunii sociale, dar um, toate acestea trebuie să fie făcute fără contrazicerea obiectivelor sociale care sunt statutate în statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you so much for, uh... Vă mulțumesc pentru mesajul pe care l-ați transmis. Un mesaj pe marginea căruia vom putea discuta în curând în ceea ce privește dimensiunea socială a Uniunii Europene. Eu una am sarcina de a pune un punct final acestei, acestui seminar. Țin să-i mulțumesc domnului comisar, domnului uh, viceprim-ministru și ministru al economiei din Republica Moldova, domnul Valeriu Lazar. Țin să mulțumesc directorilor agențiilor, domnul Cristian Nehaer, domnul Menendez Valdez, Cristei Sedlacek și doamnei Madeleine Sherban, precum și distinșilor membri ai panelului. Și apoi, nu în ultimul rând, permiteți-mi să adaug, să vă aduc o veste bună, și anume avem o mică recepție aici, pe hol afară. Vă mulțumesc încă o dată. Hogy nem,